Doamnelor și domnilor, bună ziua! Cred că ar trebui să începem atelierul. Am uh, respectat uh, sfertul de oră academic, așa cum se potrivește cu această ocazie a acestui atelier privind uh, reflecția asupra provocărilor din sectorul agricol în perioada de după 2020 în Uniunea Europeană și ideea este de a pregăti orice următoare, viitoare reforme sau modificări, nu aș dori să folosesc cuvântul reformă, dar modificări aduse politicii politice agricole comune. Dezbaterea privind uh, viitorul politicii agricole comune, mai ales după anul 2020, este necesară. Știm că această dezbatere a început deja anumite state membre și-au exprimat uh, propriile idei prin adoptarea unor uh, documente de poziționare pe acest subiect. În septembrie 2016 a fost organizată și conferința, și numită conferință Cork 2, ocazie cu care s-a examinat o abordare mai cuprinzătoare, mai modernă privind viitorul politicii de dezvoltare rurală. Poate vă aduceți aminte și de conferința care a fost organizată în anul 1996. Oricum, pe viitor, Parlamentul European va avea un rol important uh, pentru orice modificare care va fi adusă politicii agricole comune. În mod mhm. evident, cu toții trebuie să ne gândim la viitorul politicii agricole comune și trebuie de asemenea să ascultăm și părerea experților. Atelierul nostru va fi uh, structurat în trei părți, viitorul plăților uh, directe. În această parte vom asista la prezentarea domnului profesor uh, Alan Matthews, după care vom discuta viitorul măsurilor de piață și a sistemelor de gestionare a riscului. Și aici ne va vorbi domnul profesor lui Pascal Mae de la Agrocampus din Rennes din Franța. Coautor este și, al acestei prezentări este și domnul profesor Jean-Christophe Bureau de la AgroParis Tech, Paris, Franța. Și a treia parte a acestui atelier uh, va discuta viitorul dezvoltării rurale. Aici va interveni domnul Thomas Dax de la Institutul uh, Federal al uh, Zonelor um, Alpine mai puțin favorizate și cu autorul dumnealui este domnul Andrew Copus de la Institutul James Hutton din Aberdeen, Regatul Unit. Fiecare dintre vorbitori va avea la dispoziție 20 de minute, după care vom avea o oră și jumătate pentru un schimb de opinii și o dezbatere la care pot participa și membrii comisiei noastre. Din partea Comisiei Europene este prezent domnul Haniotis de la DGA Green. și puteți să luați cuvântul când uh, doriți. Cred că acum putem să dăm cuvântul primului uh, vorbitor, domnului profesor Alan Matthews. Aveți cuvântul 20 de minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare pentru mine să fiu invitat să iau cuvântul în fața Comisiei dumneavoastră Um, pe marginea documentului care, de care uh, dispuneți o copie, cred că cu toții cu dumneavoastră, în legătură cu plățile directe, care reprezintă 72% din bugetul PAC și, pentru, și uh, reprezintă mai puțin de 30% din întregul buget european în ultimii ani. Știm cu toții că acestea sunt o sursă importantă de venit pentru mulți agricultori și au un rol uh, esențial pentru discutarea viitorului uh, PAC. Plățile directe au fost introduse pentru a, în urma mai multor reforme ale uh, PAC și o ultimă inovare a fost transformarea 30% a plăților directe în plăți de ecologizare uh, făcute agricultorilor pentru respectarea anumitor practici benefice pentru climat și pentru mediul înconjurător. Însă, foarte puțin, uh, pu- puțin aparțin, uh, interesate sunt mulțumită de rezultatul acestei reforme. Și acum Comisia uh, Agri are oportunitatea de a regândi în mod fundamental relația între obiectivele politicilor agricole și modul în care aceste obiective uh, sunt atinse. Cred că nu trebuie, nu are nevoie să aducă aminte aceste comisii care este contextul în care se poartă această dezbatere și care sunt provocările cu care se confruntă agricultura euro, europeană. Încurajarea unei reînnoiri de generații, îmbunătățirea durabilității practicilor agri- agricole, consolidarea protejării serviciilor ecosistemice, Uh, sporirea rezistenței la schimbările climatice și în același timp contribuim la atenuarea și sequestrarea gazelor, uh, gazelor cu efect de seră, promovarea uh, diversității agricole și rolul, și rolul agriculturii în regiunile rurale. În prezentarea mea am identific în primul rând care vor fi elementele la care va trebui să facă fa- față Comisia dacă va avea o abordare mai uh, treptată, respectiv dacă va avea o abordare mai curajoasă. Alegerile făcute vor fi influențate, vor influența bugetul pentru politica agricolă comună după anul 2020. Dacă finanțarea PAC va fi redusă în perioada următoare, va deveni și mai important să ne concentrăm finanțarea asupra zonelor care oferă uh, cel mai mare uh, beneficiu. Pentru a structura discuția unor modificări treptate, am identificat trei modele sau direcții care nu se exclud în mod reciproc. Primul model l-am L-am botezat unul prin care se aduc doar modificări tehnice ultimei reforme. Comisia ar putea fi mult mai uh, precaută și ar examina doar uh, punctele spinoase, controversate, controversate. De exemplu, dacă ar, uh, ar trebui să egalizăm și mai mult plățile la, la hectar între statele membre, dacă am putea să avem o abordare de regionalizare a plăților făcute, în ciuda flexibilităților uh, legate de definirea unui agricultor activ, care au fost introduse deja de ultima propunere de regulament omnibus de către Comisie, este foarte probabil că de, discuțiile despre cum trebuie definit un agricultor activ vor continua. S-ar putea discuta despre mări, mărimea sau un alt sistem de redistribuire a acestor plăți. Am putea să discutăm mai multă flexibilitate acordată statelor membre și în uh, documentul meu uh, mă refer la fiecare dintre aceste puncte. Al doilea model se orientează înspre uh, cum funcționează exploatațiile agricole. Am preluat acest model de la ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii prin legea din anul 2014 și uh, unii comentatori consideră că și noi ar trebui să luăm, să urmăm aceeași direcție. Unele plăți directe ar putea să devină plăți anticiclice sau să, se, sau uh, să fie finanțate măsuri de, asig- de asigurare. Nu cred că există rost să plecăm de la sistemul actual de plăți decuplate înspre măsuri de plăți uh, anticiclice. Există câteva avantaj, avantaje pentru măsurile de asigurare. Eu am o atitudine uh, precaută, dar uh, Mă voi referi la acest punct în a doua parte a discuției. Al treilea mod, pe al treilea model l-am numit uh, regândirea ecologizării. Se pleacă, plec de la premisa că structura actuală va fi păstrată, însă se va dori o punere de aplicare mult mai, uh, mult mai eficace pen, pentru a nu uh, modifica plățile pentru ecologizare care există în acest, moment, în acest moment. Uh, din nou, uh, subiectul uh, discuției este prea bine cunoscut de către toată lumea. Am examinat patru alterna- alternative. Să revenim la ecocondiționalitate, uh, să um, avem o abordare la nivel de stat membru și la nivel regional, adoptarea unei ecologizări condiționate pentru în pilonul 2 sau transfer, transferul între tuturor plă, uh, plăților de uh, ecologizare în pilonul 2. Și în documentul meu trec în revistă argumentele pro și contra pentru toate dintre aceste uh, posibilități. Într-un capi- capitol important al documentului meu, adresez o întrebare mult mai largă. Dacă sistemul actual de plăți directe uh, face față obiectivului pe care îl avem. M-am concentrat asupra contribuției plăților directe pentru venitul uh, agricultorilor, stabilității acestuia, dacă îmbunătățesc productivitatea și competitivitatea și dacă contribuie la atingerea obiectivelor de mediu și climatice. Concluzia mea este că plățile directe, desigur, contribuie la a răspunde la aceste provocări pe care le-am prezentat înainte, niciodată nu vor putea reprezenta o soluție eficace și satisfăcătoare. Dacă membrii Comisiei Agri și-ar dori să reformeze profund, fundamental reforma în politica agricolă comună, nu cred că ar exista cineva care să propună o plată decuplată pentru fiecare hectar Uh, pentru întreaga suprafață a Uniunii Europene și că aceasta ar fi o abordare uh, rațională. Deci eu aș propune o strategie mult mai curajoasă de reformă pe care poate membrii Comisiei dumneavoastră ar dori să o accepte. În primul rând, ca principiu, cred că ar trebui să dăm curs recomandărilor uh, făcute de ministrii de agricultură din țările OCDE, care la începutul acestui an, a spus că politicile agricole ar trebui să fie transparente, cu obiective, uh, cu obiective uh, explicite, ar trebui să fie țintite pentru uh, a atinge anumite obiective, ar trebui să fie mm, proporțională pentru a atinge obiectivul dorit, flexibil din punct de vedere al priorităților în timp și spațiu, coerente și echitabile între mai multe state, pentru că astfel s-ar asigura uh, un uh, raport maxim costuri, uh, beneficii față de costuri. Deci plățile ar trebui să țină seama de, obiectiv, de obiective specifice și să fie orientate foarte clar înspre rezultate. Și apoi aș dori să propun că structura pe doi piloni este depășită. A fost utilă pentru a oferi viza, eh, vizibilitate, proeminență politică măsurilor agricole în eh, PAC și deja, în, cu ocazia ultimei reforme, am văzut că cei doi piloni au început să se contopească, pentru că aceleași mă, măsuri puteau fi uh, finanțate dintr-un pilon sau din altul și statele membre puteau să transfere fonduri dintr-un pilon în uh, celălalt. Uh, finanțările din primul pilon uh, sunt taxate pe programe cu obiective specifice legate de măsuri, cu flexibilitate oferită statelor membre de a alege dintr-un meniu de acțiuni diferite. Este o structură pe care aș propune-o pentru toate uh, cheltuielile viitoare din, uh, din PAC și ar, um, ar fi um, ar fi bine dacă am avea un singur pilon. Nu doar măsurile tradiționale din filonul 2, dar și celelalte măsuri ar trebui să fie cofinanțate de statele membre. Trebuie să ne gândim cum putem stimula statele membre să folosească fondurile europene limitate într-un mod cât mai ambițios posibil pentru a ne asigura că uh, pentru orice măsură se obține impactul maxim. Dacă cerem contribuabililor naționali să, cont- să-și aducă și ei contribuția, putem uh, atinge tocmai acest obiectiv. Uh, rata de cofinanțare poate fi modificată pentru a atinge obiectivele pe care ni le, ni le dorim uh, în funcție de interesele, în funcție de interesele locale, cât de prioritare sunt acestea. Un corolar, desigur, ar fi că ar trebui să existe o disciplină, linii de orientare privind ajutoarele de stat uh, vis-a-vis -vis de disciplină față de plățile decuplate. Deja deci statele membre cheltuiesc uh, miliarde de euro în măsuri agricole. Măsurile recente de ajutor de urgență au făcut necesare cheltuieli suplimentare naționale, deci această recomandare pleacă, deja, pleacă de la precedente deja existente în acest domeniu. În timp, mi se pare că ajutoare directe pe suprafață decuplate ar trebui să fie scoase din funcțiune în mod, uh, în mod treptat. Deci acestea au fost introduse în vechea politică agricolă comună. Ele au o importanță uh, mare în, din punctul de vedere al venitului exploatațiilor agricole, deci este evident că vor trebui să fie eliminate în mod uh, treptat vor, va trebui să introducem și niște uh, plăți tranzitorii, tocmai pentru a permite depășirea acestui uh, uh impact uh, uh, asupra ven- veniturilor. Cu toate acestea, mi se pare foarte important să stabilim uh, direcția înspre care dorim să ne îndreptăm, astfel încât tinerii agricultori să înțeleagă cum va arăta pe viitor uh, cadrul de reglementare. Uh, Desigur, politica, de, politica, politica agricolă trebuie să facă față uh, momentelor în care piețele nu funcționează într-un mod adecvat. Trebuie să acordăm o uh, importanță primordială garantării a faptului că agricultorii sunt agricultorii care recurg la bune practici agricole care mențin ecosistemele vor fi răsplătiți. Trebuie să îi răsplătim pe cei care reușesc să cap, uh, capteze, să păstreze dioxidul de carbon în soluri. Trebuie să există un uh, nivel uh, adecvat de sprijinire a celor care gestionează mai bine riscul și veți auzi mai multe în legătură cu acest lucru în a doua contribuție. Uh, sprijinul acordat agricultorilor din, uh, care se află în zone uh, dificile trebuie să continue. Poate fi oferit sprijin pentru producție de calitate, produse organice, pentru respectarea unor înalte norme de bunăstare animalelor, trebuie să fie sprijinită inovarea, competitivitatea, Um, tinerii agricultori și așa mai departe. Însă, politica agricolă ar trebui să se concentreze direct asupra tuturor acestor aspecte și să nu le folosească ca argumente retorice pentru a, ad, pentru a apăra un sistem demodat cu plăți uh, făcute pentru fiecare hectar de teren agricol. În dacă, dacă facem această transformare, atunci plățile ar fi înțelese ca fiind plăți făcute uh, agricultorilor pentru anumite rezultate specifice. Dacă o plată este percepută ca un drept, atunci orice condiție atașată va fi percepută ca o intervenție birocratică, ca o povară administrativă care trebuie să fie, uh, care trebuie să fie redusă. Și este evident că contribuabilul își uh, dorește ca serviciul public care este agricultura să funcționeze bine. O întrebare importantă se referă la rolul ecocondiționalității și a plăților uh, pentru ecologizare, dacă vom renunța treptat la plățile directe. Ecocondiționalitatea este în vigoare pentru toate plățile făcute în uh, pilonul întâi, la, pentru cei care primesc plăți anuale în cadrul programelor de dezvoltare rurală, cu, cu derogări pen, uh, pentru zonele uh, cu condiții geografice dificile, pentru că ne dorim ca agricultorii să respecte bune practici agricole eu aș propune ca toți agricultorii care uh, beneficiază din urma unei plăți PAC ar trebui să fie obligați să respecte standarde de ecocondiționalitate. În acest moment, aceste stand, uh, standarde sunt uh, obligatorii și neobligatorii și argumentele folosite este că costurile suplimentare uh, de a respecta cele neobligatorii sunt compensate prin uh, plățile, prin plățile de bază și celelalte prin plățile pentru ecologizare. Deși în practică știm că nu există nicio legătură între cele două aspecte. State, uh, este corect ca un agricultor să fie răsplătit pentru practicile care depășesc, merg dincolo de, de standardele obligatorii. Uh, cum putem să facem însă acest lucru dacă vom renunța treptat la plățile uh, de bază? Propunerea mea este ca ecocondiționalitatea să fie înlocuită de, o, de un sistem cofinanțat de politica agricolă comună, și este vorba de o propunere care a fost discutată la începutul ultimei reforme PAC, de a merge dincolo cu măsurile de ecol- ecologizare. Și avantajul acestei propuneri este că uni, unește într-un singur sistem ecocondiționalitatea și standardele care trebuie să fie respectate, Uh, se creează o legătură cu alte plăți uh, care pot fi primite de agricultori și oferă în același timp flexibilitatea statelor membre de a pune în aplicare scheme care fac față caracteristicilor locale. Unii sunt îngrijorați de faptul că dacă dăm prea multă flexibilitate statele membre, riscăm să nu fim prea, să fim prea puțin uh, ambițioși. Însă, statele membre au un interes de a cheltui cât mai repede posibil fondurile europene. Deci, impunerea unei rate de cofinanțare pentru toate plățile PAC ar determina statele membre să se, gând- să se gândească foarte bine la cum trebuie să arate aceste sisteme. O altă propunere ambițioasă ar fi să ne îndepărtăm de uh, drepturile fixe pentru statele membre, de anvelopele fixe stabilite la fiecare buget pentru, și, și de a trece și de a aloca cel puțin o proporție din uh, fondurile PAC uh, respectării unor anumite criterii și performanței. Uh, membrii Comisiei dumneavoastră, doamnă președinte, au o responsabilitate față de contribuabilii europeni. Este posibil să continuăm cu structura actuală a PAC prin modificări treptate în, pe parcursul actualului cadru financiar multianual, însă eu aș dori să vă transmit că sistemul actual de plăți directe nu este eficace Uh, nu este uh, eficient și nu este echitabil și uh, reprezintă o risipă a banilor contribuabililor europeni. Și din acest punct de vedere sper că veți da dovadă de curaj în momentul în care veți reflecta la posibilitățile de modificare a PAC după anul 2020. Vă mulțumesc pentru atenție. Przejdziemy teraz do... Mulțumim foarte mult și vom trece acum la cea de-a doua prezentare care este consacrată viitorului uh, instrumentelor de piață și uh, schemelor de gestionare a riscului. Domnule profesor Maie, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Da, ca orice profesor universitar, voi încerca să mă autotraduc după PowerPoint. Deci am încercat aici împreună cu colegul meu, Jean-Christophe o analiză privind viitorul măsurilor de intervenție asupra pieței, instrumentele de piață și, de asemenea, în ce privește uh, dispozitivele de gestiune a riscului. Mm, patru subcapitole în prezentarea noastră. Mai întâi să ne reamintim de, acest, uh, de contextul internațional al uh, instabilității prețurilor. Al doilea subcapitol, uh, criza din domeniul laptelui. Să ne aducem aminte de uh, ansamblul de măsuri care au fost testate în aceste două teme și după aceea, uh, aș vrea să mă refer mai pe larg la aspectele tehnice și propunerile instituționale, pentru ca, în concluzie, să mă pot referi pe, mai pe larg la viitorul politicii agricole comune. În ce privește instabilitatea prețurilor, uh, voi fi destul de concis, cred că toată lumea cunoaște deja destul de bine subiectul. Trebuie spus, deci, că schimbările structurale din uh, modul de organizare a fermelor în întreaga Europa uh, fac că există o corelare între instabilitatea prețurilor și instabilitatea veniturilor. Pentru că uh, procentul pe care reprezintă venitul în cifra de afaceri unei ferme este în continuă scădere. Deci aceasta este o primă idee. În continuare, un aspect important care trebuie spus este că în momentul de față cultura europeană este mult mai integrată pe piețele mondiale în urma acordurilor comerciale din ultima vreme. Ori efectele merg în ambele direcții. Deci, pe de-o parte, Europa este mai sensibilă la fluctuațiile pe bursele mondiale ale materiilor prime, ale prețurilor agricole. Dar, în același timp, Eh, trebuie să fim conștienți că eh, situația este, funcționează și în sens invers. Europa este un factor care influențează evoluția piețelor mondiale. Deci, în momentul în care noi în Europa luăm o decizie la un anumit nivel, eh, ea va avea repercusiuni și pe piețele internaționale în lanț. Și asta o putem vedea, de exemplu, în cazul laptelui. Încă câteva idei în ce privește contextul internațional. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu uh, acordurile internaționale, încercările de reglementare, să zicem, așa cum s-a încercat, să zicem, în domeniul petrolului, ce s-a încercat în domeniul agricol, toate tratatele internaționale au dat greș. Nu vom intra acum în detalii, dar nu au avut succes. Și Eh, ce se întâmplă pentru Europa este că în continuare statele membre au această tentație de eh, a eh, juca pe cont propriu, pentru că încă nu există suficientă voință politică pentru o coordonare comunitară. Apoi, ar trebui să ne uităm îndeaproape la situația din Statele Unite finalmente, după negocierile acordului GATT și reforma PAC din 1992, dacă ne uităm la studiile realizate de OCDE, constatăm că Europa în mare s-a apucat-o pe o direcție virtuoasă, calea integrării spre piețe, dar nu e complet adevărat. Însă, dacă ne uităm la alte mari economii, n-ar fi exagerat să spunem că Statele Unite, spre exemplu, ca și alte mari economii emergente, au uh, reinstaurat practic niște uh, măsuri de stimulare a producției mai degrabă decât în direcția decuplării. Sistemul uh, din Statele Unite este complex, se bazează pe mai multe subprograme, pe uh, direcții specifice, în ce privește materiile prime agricole. Uh, modalitățile de aplicare sunt destul de sofisticate, însă, conform uh, majorității specialiștilor, toate aceste programe, în definitiv, nu sunt eficiente și sunt costisitoare. Practic, uh, putem constata și în cazul Statelor Unite că uh, Uh, aceste investiții se uh, fac cu anumite riscuri. Practic se stimulează specula în anumite cazuri și uh, investițiile cu un grad ridicat de risc. Însă, un aspect pozitiv pe care îl putem reține, reține din acest context este că și efectele benefice ale acestor programe în Statele Unite sunt totuși condiționate de participarea agricultorilor la aceste scheme de gestionare a riscului. Deci cred că ne putem inspira din acest exemplu. Iar acum ajung și la uh, chestiunea crizei din uh, domeniul laptelui, pentru că este un exemplu care ne permite să analizăm concret uh, măsurile de care dispunem sau la care, pe care le-am încercat în Europa. Știm cu toții că reacția europeană a fost mai degrabă ineficientă. Conform concluziilor noastre, această criză a laptelui se datora în mare parte unor factori interni. Părerea noastră, în urma acestui studiu, este că creșterea producției este responsabilă cel puțin 70% uh, de declanșarea acelei crize și uh, sancțiunile economice împotriva Rusiei, embargoul pe această piață nu ar corespunde decât la 30% din cauza acestei crize. În continuare, eu aș spune că mm, desfășurarea economică a acestei crize a fost destul de îndelungată și practic am putea spune că măsurile noastre, modul în care am reacționat, uh, nu au oferit stimulente de viitor uh, acestei filiere agricultorilor. De exemplu, rezerva care a existat pentru intervenție în caz de criză nu a fost utilizată și nouă ni se pare a posteriori că a fost o greșeală. În plus, dacă ne uităm și la cauzele crizei, mi se pare că ar fi fost cu atât mai indicat să folosim acea rezervă. Însă eu cred că aici eh, s-a făcut o greșeală care este revelatoare pentru anumite slăbiciuni ale sistemului nostru de gestiune și a modului în care se iau deciziile în cadrul politicii agricole comune. În continuare, ehm, aș spune că ehm, acele taxe care ar fi trebuit să acompanieze depășirea cotelor de producție alocate, pe undeva, da, să zicem că nu era o idee greșită, dar așa cum se întâmplă și în sectorul bancar, pe de-o parte anunțăm ceva, pe de-o parte uh, tot amânăm uh, punerea concretă în aplicare și, cu alte cuvinte, reducerea producției. Astfel, altfel spus, uh, s-a transmis un mesaj confuz către agricultorii din această filieră. Mai departe, dacă ne gândim la fondurile care au fost deblocate, prima tranșă de 500 de milioane, să zicem, și care au fost distribuite, modul uh, de distribuție era bazat pe uh, cotele alocate uh, în prealabil și nici aici, practic, nu s-a transmis un, un mesaj pozitiv, nu au fost stimulați agricultorii să-și revizuiască planul de a face pe următorii ani să se diversifice. Am procedat în cadrul studiului nostru la o serie de simulări am încercat deci să simulăm diferite scenarii ale acestei crize. Sigur, este un mod de analiză prospectiv, dar concluziile spre care ne îndreptăm ar fi că deciziile luate în martie 2016, deci decizia de a interveni tardiv, e adevărat, ne arată că ar fi avut puterea, dacă ar fi fost adoptate mai devreme, să uh, reducul, reducă cu o treime din șocul acestei crize, comparat cu situația din 2013. Deci mă refer aici la intervenția pe piață în uh, domeniul laptelui praf și a untului. Deci de aici a doua lecție, la a doua concluzie la care am ajuns și anume că uh, cererea agregată de produse lactate este foarte rigidă, nu este flexibilă și de aici uh, efecte negative pentru că uh, în momentul în care uh, uh, prețurile scad, creșterea producției continuă. Deci, putem totuși să vedem că dacă am fi reacționat uh, mai rapid, mai eficient, am fi putut face față mai ușor acestei crize. În continuare, tot pe marginea acestor măsuri luate atunci, conform simulărilor noastre, dacă am fi aplicat atunci măsuri obligatorii de reducere a producției în 2015, ar fi dat totuși efecte pozitive, practic similare cu cele ale intervenției efectuate în 2016 și asta fără să se uh, Um, să aibă efecte bugetare. Dacă s-ar fi redus producția în 2015 cu 1,6%, ar fi ajuns la același rezultat ca prin deblocarea de fonduri în 2016. Practic, acea reducere obligatorie a producției de lactate ar fi permis uh, să se restabilească marja brută cost-beneficiu în domeniul lactatelor, fără costuri bugetare suplimentare. Pe de altă parte, o reducere voluntară a producției și cu o compensare, deci ceva care s-a pus în aplicare încă dinaintea deciziei din 2016, ar fi putut duce la același rezultat, o reducere de 1,6% a producției și probabil ar fi putut de asemenea ă, duce la aceleași efecte ca decizia finală luată, dar ă, cu o eficiență crescută. Practic, decizia luată în martie 2016, aceea de a stimula reducerea voluntară a producției la discreția statelor membre, nouă ne se pare că ă, s au bazat pe o poziție cel puțin prea optimistă, ca să nu zic greșit orientată. Pentru că lăsând uh, această decizie la nivelul organizației de produc- organizațiilor de producători și a fiecărui stat membru, practic nimeni nu va lua acea decizie până nu primește garanția compensării. Vedeți ce se întâmplă și în sectorul petrolier, în cadrul OPEP. Uh, avem toate acele fenomene, fiecare uh, joacă pentru își vede de interesul propriu. Și uh, practic ajungem în situația tipică a, de eșec în domeniul cooperării între statele membre UE. Pentru că, sigur, ă, dacă cineva chiar acceptă să-și reducă producția, deși încă nu i s-a acordat o compensare, asta înseamnă că altcineva care n-a făcut acest pas va beneficia de pe urma acestei măsuri. Deci evident că e nedrept. Sigur, noi am putea să ă, recurgem și la măsuri de reducere eh, obligatorie a producției. Dar asta înseamnă, eh, pe de altă parte, și un cost eh, bugetar. Deci, aici ne bazăm pe o analiză pe care și pe o simulare pe care am făcut-o imediat după decizia luată în martie și până la urmă Uh, concluziile noastre au fost confirmate de evoluția din uh, iulie 2016, pentru că ulterior, exact la asta s-a ajuns, la aprobarea unui program de compensare a uh, acestor reduceri obligatorii a producției. Deci avem clar de a face cu un eșec al cooperării europene. În concluzie, acest caz al crizei laptelui ne arată că doar cooperarea uh, pe, uh, în, la în nivelul întregii Uniuni ne uh, poate permite să compensăm uh, aceste efecte de instabilitate. Deci, repet, da, înțeleg că a fost foarte greu, dar dacă am fi putut proceda mai din timp în acest fel, nu ar fi fost nevoie de subvenție. Practic, prețul pe piață s-ar, uh, fi, și-ar fi revenit de la sine mult mai repede. Deci, ideea de fond la care ajungem aici, în ce privește deci instrumentele de piață, este că un preț unic și o piață unică uh, în Europa constituie un bun public, un bun comun uh, de care trebuie să aibă grijă uh, toți actorii de pe piață. când, este, când ne punem problema subsidiarității, în ce privește instrumentele de piață, sigur, uh, e un fenomen destul de natural ca statele membre să fie tentate să aibă o politică națională și nu comunitară, dar există riscul eșecului, cum spuneam. Acum, dacă încercăm să privim acest fenomen al crizei laptelui într-o perspectivă mai largă, noi am încercat să comparăm efectele crizei din 2015 la, cu un scenariu de referință, să zicem nu cu anul 2013, când cifrele au fost foarte ridicate, dar am încercat să comparăm cu un scenariu bazat pe un preț mediu al laptelui pe o perioadă de aproape 10 ani, 300 și ceva de euro. Și realizând această analiză a crizei 2015-2016 cu scenariul de referință cu prețurile medii pe 10 ani, ei bine, evenimentele pot fi privite într-o altă lumină practic, am fi, am fi putut să avem o criză cu un șoc de 2,7 miliarde și nu una de 7 miliarde. Deci de aici diferența foarte mare, brutală. Și această diferență a fost suportată de către producători, de fapt. Și asta îmi permite să ajung la concluzia noastră, se pune următoarea întrebare. Ce s-a întâmplat cu acea uh, sumă, 7 miliarde, deci beneficii excepționale realizate în uh, 2013? Deci scenariile de simulare la care am lucrat ne-au arătat că putem re, restaura prin diferite tipuri de măsuri, reducerea ofertei, etc., am fi putut stabiliza efectele crizei pentru a rămâne aproape de media pe intervalul de referință. Pe de altă parte, da, totuși să fim conștienți că nu am fi uh, reușit să salvăm neapărat același nivel de venituri, pentru că dacă intrăm în detalii, totuși uh, marja brută, marja netă a producătorilor ar fi fost mai scăzute. Asta ne arată, deci, că aceste crize din 2015-2016 au fost foarte profunde. Însă, dacă am fi putut interveni mai din timp, dacă cooperarea a funcționat mai bine, aceste instrumente, mai ales uh, limitarea producției, dacă s-ar fi limitat producția cu 4% anual încă din 2013, ne-ar fi permis totuși să menținem marja brută pentru producătorii din sector în intervalul de referință și asta fără să acordăm subvenții. Bun, deci acum dacă revin la uh, pachetul de subvenții acordat în uh, iulie 2016, practic uh, am fi avut, uh, am fi putut menține nivelul veniturilor producătorilor în partea de sus a intervalului de referință. Deci dacă ne uităm pe acest grafic, spre exemplu, la uh, linia roșu și comparată cu producția globală, linia în albastru, vedem că, conform acestei proiecții, uh, am, înregistram o, o tendință divergentă clară. Deci, clar, nu se putea ajunge la un echilibru. Dar, bine, asta este mai ușor de spus după. Deci, dacă am fi procedat la această analiză mai din timp, am fi putut să tragem semnalul de alarmă mai din timp. Sigur, e mai ușor de constatat după, dar uh, putem reține de aici că o analiză uh, mai în profunzime ne-ar fi permis să luăm măsuri de contracarare a crizei din timp. Voi încerca să nu-mi depășesc uh, timpul și voi aborda doar pe scurt uh, următoarele subcapitole. Acum, ca să mergem dincolo de analiza crizei laptelui, uh, ce țin să subliniez este că părțile interesate și grupurile de interes au așteptări asimetrice față de uh, ciclul de producție. În 2013 nu s-a cerut aceste intervenții Uh, spre exemplu. Dar, sigur, uh, cererea de intervenție se produce în plină criză. Uh, cum se spune, omul strigă după ajutor după ce i s-a răsturnat deja căruța în șanță, dar e prea târziu. Deci, toată lumea vorbește mult despre volatilitatea piețelor, cum o putem preveni. Dar, până la urmă, Um, scăderea prețului este un fenomen și volatilitatea este altul. În definitiv, uh, nu atât părțile interesate nu sunt așa de îngrijorate de volatilitate în momentul în care ea joacă în favoarea lor, când există un boom pe piață. Dar, uh, totuși, îndrăznesc să sugerez că trebuie să ținem cont și de aceste momente foarte favorabile, tocmai pentru a ne pregăti și pentru ulterioare cădere ale pieței. Pentru că, în definitiv, uh, unde este nevoie de intervenție este atunci când ni se cere să uh, contribuim la menținerea veniturilor la un nivel minim acceptabil. Dar uh, trebuie totuși să fim atenți la contextul general al ciclului de investiții. Cu alte cuvinte, rezervele puse deoparte pentru situațiile de crize trebuie să aibă și un statut juridic foarte clar, pentru că ne amintim că în 2014 ele nu au putut fi uh, folosite. Deci, pentru a declanșa utilizarea unei rezerve în situație de criză, uh, nu cred că ne putem mulțumi cu abordare de tip uh, intervenție de salvare. Să ne amintim și de situația sectorului bancar. De exemplu, uh, Europa a salvat sectorul bancar privat, însă nu a făcut suficient uh, sectorului bancar să se reformeze. Ori asta este o problemă, dar, desigur, dacă nu se trimite un semnal politic, uh, un stimulent clar pentru reformare, părțile interesate, sectoarele economice respective nu vor face de la sine. Foarte pe scurt, concluzia noastră este că instrumentele de piață pot fi eficiente uh, pe termen scurt. Uh, am văzut inclusiv în cazul laptelui. Dar pe termen mediu și lung, uh, eficacitatea lor rămâne să fie demonstrată. Noi avem rezerve. Însă Altfel spus, uh, ideea de rezervă publică, de intervenție de ultim resort, nu poate fi o soluție durabilă. Dacă ne vom mulțumi cu această politică, vom persista în vechile greșeli ale vechii politici PAC. Asta practic înseamnă că vom rămâne cu aceleași probleme ca și până acum, de fiecare dată când va fi nevoie să intervenim. Și încă o idee importantă dispozitivele, mecanismele de combatere a riscurilor, dacă sunt uh, lăsate uh, în cadrul subsidiarității, deci la discreția fiecărui stat membru, aceste mecanisme uh, se dovedesc insuficiente. Pentru că am văzut de mai multe ori această situație, practic statele nu sunt pregătite și nu au cu ce interveni în astfel de situații. Și tot conform acestui articol 39 și a definiției venitului, așa cum este indicat acolo, ar trebui totuși, deși definiția aparent în articolul 39 este aceeași pentru toată lumea, există totuși situații diferențiate și situații diferite. Deci Asta, practic, înseamnă că efectul pe care l-ar avea astfel de sisteme uh, poate fi foarte diferit de la o zonă la alta, inclusiv în cadrul aceleiași stat membru. Deci aici avem un grafic referitor la un sistem de intervenție care aș putut fi declanșat în 2010 și în 2015, dar cu condiția să se fiți făcut calculele țin, uh, integrând toate costurile operaționale. Însă, presupunând că ar fi fost uh, anumite probleme în ce privește costurile de aprovizionare privind hrana în animală, dacă ne uităm, spre exemplu, la acea curbă în roșu de pe grafic, constatăm că, uh, într un motiv de metodologie de calcul, Uh, nu toate părțile interesate care se confruntau cu criza ar fi beneficiat de un tratament egal. Deci noi lansăm din nou apelul la definirea unor uh, mecanisme de intervenție uh, general europene, care să ofere o șansă egală tuturor producătorilor agricoli. Și acum voi încerca să trag concluzia foarte rapid ni se pare că este foarte important ca um, instrumentele acestea de politică economică și instrumentele de piață și instrumentele de gestionare a riscului să uh, fie concepute pentru a se completa și susține reciproc. Uh, dacă ne gândim la acel concept de uh, conformitate cu uh, condițiile de atribuire a sprijinului. Ar trebui deci să existe în mod clar o condiție pentru ca un agricultor să uh, poată beneficia de astfel de mecanisme, ar trebui în mod clar să participe la aceste scheme pe, pe termen lung și, de asemenea, de ce nu, și de, condiționată și de participarea la instrumentele de piață, cum ar fi uh, reducerea producției atunci când uh, s-a preconizat la nivel european și trebuie să ne gândim și la problema de coerență a pieței la nivel european în general. Asta înseamnă că dacă se iau anumite măsuri la un moment dat, ele trebuie să fie gândite ținându-se cont de uh, ciclul uh, integral de producție. Deci dacă vrem să ne gândim la măsuri în caz de uh, prăbușire a pieței, trebuie să ținem cont și de momente de avânt a, ale pieții, deci de întregul ciclu. Deci, trebuie să avem obiective uh, clare când definim aceste măsuri. Nu trebuie să acționăm doar așa orbește în caz de criză și în gravă. Trebuie să avem o proiecție pe, într-un cadru bugetar multianual pe termen lung. Pentru că altfel, uh, dacă intervenim doar punctual în situație de, de criză, uh, Firește, aceste intervenții nu pot fi decât asimetrice, dar trebuie să avem o concepție pe un termen mai lung, trebuie să avem în vedere întregul ciclu. Deci trebuie să uh, dăm uh, la o parte acest văl al ignoranței privind acest ciclu economic. De altfel, uh, fac trimitere și la lucrarea recentă a domnului Jean Tirol, Premiul Nobel pentru Economie, care se referă tocmai la această chestiune a ciclurilor economice. Deci, practic, avem aici o propunere. Sper că mi se mai acordă 3 minute, spune oratorul. Deci, revin la această idee a pilonilor. Uh, pilonul 1, uh, investiția publică și, pe de altă parte, un pilon separat, toate instrumentele de piață și mecanismele de gestiune a riscului. Pentru că principiul rămâne același. Dacă intervenim uh, pe piață pentru, a, pentru că prețurile s-au prăbușit, astea trebuie să fie corelate cu sistemul general de gestiune a riscului. Și aici trebuie făcută, deci, corelarea și cu plățile directe, deci, așa cum sugera și antevorbitorul, domnul Matthews, uh, ar fi bine să se definească un buget max, uh, minim și maxim conform unui scenariu de referință per exploatare agricolă. Deci, în concluzie, trebuie să definim obiectivele cât mai clar și să uh, construim un sistem general, integrat al regulilor de intervenție. Pentru aceasta, noi propunem înființarea unei agenții independente europene pentru uh, supravegherea și uh, gestionarea pieței pe de-a lungul a întregilor perioade bugetare. Și revin, foarte important este definirea uh, unor reguli generale, integrate pentru tot ciclul economic. Celelalte elemente prezente în, pre, în uh, expunerea mea le aveți în document, nu mai intru acum în detalii, dar ideea de bază este că trebuie să trimitem un mesaj coerent sistemului uh, sectorului agricol. Să ne reamintim ce s-a întâmplat cu criza din sectorul bancar. Nu s-a făcut acest lucru. Sigur, aș putea să mă refer în continuare și destul de detaliat la probleme de concurență și neconcurență și lanțul produselor agroalimentare, dar trecând foarte repede, foarte concis, aș spune că dacă nu instituim o reglementare elastică a piețelor alimentare, reglementarea se va face de la sine prin intermediul unei succesiuni de crize și prin uh, investirea uh, ineficientă a banilor publici. Deci, dacă continuăm să acționăm pe piața europeană într-un mod egoist și oportunist, per filieră, per stat național, Eh, lucrurile nu vor putea decât să meargă din ce în ce mai rău și asta nu poate decât să dăuneze în general proiectului european. Vă mulțumesc. Pani profesorze. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Ați depășit timpul destul de mult. Deci, eh, În sfârșit. Haideți acum să mergem la prezentarea domnului Dac, să aveți cuvântul, vă rog. Rozul obszarów vieistic, prosimy. Ce privește viitorul dezvoltării rurale, vă rog? Uh, Stimați membri ai Parlamentului European, aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau cuvântul în fața Comisiei dumneavoastră pentru a, vă discuta de, pentru a discuta despre noi idei de reformare a dezvoltării zonelor rurale. Punctul central al prezentării mele se referă la folosirea la maxim a potențialului zonelor rurale. Bazele prezentării mele sunt foarte diferite. Există foarte multe studii relevante în ultimele decenii care discută necesitățile zonei, zonelor uh, rurale și măsurile necesare. Există și o analizare a punerii în aplicare a politicilor din ultima perioadă de finanțare, există o evaluare a politicii actuale și o dezbatere despre cursul viitor Uh, despre viitorul politicii agricole actuale. Cu autorul uh, acestui studiu nu poate fi prezent astăzi, însă eu o să încerc să vă prezint un uh, rezumat al activității noastre și să fac câteva recomandări pentru viitor. Aspectele de bază trebuie regăsite, din punctul nostru de vedere, în trei domenii. Aici există am văzut uh, din urmă, din uh, evoluția istorică, din uh, punerea în aplicare actuală, datorită structurii bazate pe doi piloni și orientarea față de necesități, orientarea tot mai puternică față de necesitățile regiunilor și apoi o reflexie strategică. Prin această imagine am încercat să vă ilustreze evoluția politicii de dezvoltare rurală. Etapa dinaintea introducerii unei adevărate politici de dezvoltare uh, rurală în 1988 este importantă pentru că multe din elementele esențiale au fost stabilite de atunci, de pe atunci. Nu, aș dori, nu mai am foarte mult la dispoziție, nu o să vă prezint în detaliu toate aceste etape, însă foarte importantă este etapa din, uh, care a început cu agenda 2000. Uh, Există un program uh, dedicat special dezvoltării rurale și, cum s-a spus în prima prezentare, este vorba de al doilea pilon și strânsa legătură care a fost creată între al doilea pilon și primul pilon și, de fapt, dezbaterea care se poartă de atunci despre cum interacționează cele, cei doi piloni și cum ar trebui să evolueze în continuare uh, interacțiunea între cei doi piloni. Dezvoltarea uh, rurală, prin modificările care au loc în, uh, regi- în regiuni și prin pretențiile uh, în evoluție a societății, este desigur influențată și aș dori să vă uh, enumerez câteva domenii pentru a înțelege care sunt uh, așteptările din partea în și din partea uh, regiunilor. Procesele spațiale, diferențele, diferențele între regiuni și grupuri au o importanță tot mai mare. Tot mai mult se uh, percep legături între regiuni și procesul de globalizare are un impact tot mai mare și asupra uh, regiunilor. Și acest lucru se percepe mai ales în uh, legăturile care există între zonele rurale și cele urbane. se înțelege tot mai mult că modul în care este folosit, uh, este, sunt folosite terenurile are un impact asupra întregii uh, societăți. Uh, biodiversitatea, peisajul este influențat de exploatarea agricolă a terenurilor. Calitatea vieții în zona rurală devine un factor tot mai important și devine un obiectiv tot mai important. Și nu, nu în ultimul rând trebuie să ținem seama de adaptarea la schimbările uh, uh, climatice care devin tot mai, uh, tot mai dramatice. Însă, dincolo de toate, de toate aceste elemente, se manifestă modificări uh, Uh, economice și um, societale care au un impact asupra zonei rurale și în acest punct de vedere nu trebuie să avem doar o perspectivă globală, dar trebuie să avem și anumite obiective europene esențiale pentru, acea, pentru dezvoltarea zonelor uh, rurale o evaluare a, atingerii obiectivelor pe care ni le-am stabilit este deosebit de importantă în contextul discutării viitoarei reforme. Înnoirea sistemului bazat pe obiective devine, din această perspectivă, cu atât mai importantă. Dacă este să ne gândim la cum trebuie să modificăm politica pentru dezvoltarea rurală, Aș dori să mă refer pe scurt la punerea în aplicare actuală și la folosirea actuală a politicii uh, dedicată zonelor rurale. Cum arată, cum este pusă în aplicare această politică în regiuni și în statele membre? Structura programului și punerea în aplicare acestui program se referă în mod în mod special la diferențele imense care există între regiunile rurale și cadrul în care au fost, a fost creată create aceste programe trebuie să fie înțeles ca atare și un element tot mai important este reprezentat de normele administrative care se uh, ascund în spatele uh, structurii unui program uh, politic. Uh, punctele uh, centrale și modul în care acestea sunt uh, puse, puse în aplicare uh, se bucură de un anumit spațiu de manevră. Um, unii spun că este mai mic, alții că este mai mare, însă este important să existe acest uh, spațiu de manevră care să poată fi folosit de regiuni și de state. Și prin, în, în acest spațiu de manevră uh, trebuie să facem față mai ales, putem să facem față și provocărilor reprezentate de schimbările uh, clima, climatice. M-am, uh, am introdus aici problema depopulării, uh, depopulării anumitor zone și pro- mă refer și la zonele, la problemele cu, întâmpinate de zonele cu restricții naturale. Și în plus, este foarte important cum sunt coordonate diferitele măsuri, care sunt sinergiile posibile și care este sinergia cu politica de coeziune și cu alte domenii importante din punct de vedere uh, politic. Deci există o sumedenie de, uh, de provocări cu care se confruntă în acest moment punerea în aplicare a acestor politici dedicate zonelor rurale. Aici vedeți o privire de ansamblu asupra regiunilor uh, din Europa cu clasificarea între zone rurale și zone urbane în toate statele membre și avem această uh, dihotomie între zonele urbane și zonele rurale. Zonele urbane au un impact foarte mare asupra uh, zonelor rurale și în această clasificare zonele rurale sunt împărțite în, în două categorii cele care pot să ajungă la o populație de 50.000 de locuitori într-o perioadă scurtă de timp cele care sunt foarte îndepărtate din punct de vedere uh, geografic și sunt uh, aproape uh, separate din punct de vedere a legăturilor pe care le au cu spații urbane. Știți care este situația pro, uh, programării programelor pe, pe acest, pentru acest mandat? Programele sunt orientate înspre strategia Europa 2020 și este important să facem trimitere la aceste obiective uh, pentru că ele ne explică uh, până la urmă măsurile. Măsurile sunt împărțite, prin, uh, sunt împărțite în uh, șase priorități. Înainte erau trei zone prioritare și aceste priorități sunt deosebit de importante pentru implementare și aș dori să numesc pe scurt punctele principale ale priorităților. În primul rând, promovarea transferului de cunoștință și inovare, în al doilea rând, îmbunătățirea situației uh, economice a exploatațiilor agricole, în al treilea rând, îmbunătățirea lanțului alimentar, al patrulea, a patra prioritate, îmbunătățirea ecosistemelor, în al cincelea rând, promovarea uh, folosirii, folosirii eficiențe, eficiente a resurselor și ultima prioritate, um, promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei, dezvoltarea economică în zona în uh, zona rurală, aceasta fiind o nouă formulare aleasă, aleasă pentru noul cadru financiar multianual. Punerea în aplicare acestui program ne arată prin acest, uh, o, o vedem pe acest grafic, de unde rezultă diversitatea imensă care se manifestă în Europa. Prioritățile sunt foarte diferite, ele sunt influențate, desigur, de condițiile de bază, de modul în care este, sunt uh, structurate programele, de exemplu, la prioritățile uh, 4 și 5, uh, promovarea ecosistemelor, uh, este prevăzut uh, obligativitatea de a pune deoparte o, un prag minim a fondurilor, 25% pentru, ace, pentru cele două, cele două priorități. Este important ca în perioada actuală să ne referim la întreaga folosire a, a terenului. Deci să ținem seama și de activitățile a, sil, a, silvicole, de exemplu. Și abordarea, tocmai această abordare a programului LIDER este continuată și în următoarea perioadă. În perioada actuală există o serie de elemente noi, de măsuri noi de gestionare a riscului, de exemplu, de cooperare, care nu au fost puse într-o măsură atât de mare în aplicare pe cât ne-am fi dorit, dar care vor fi deosebit de importante pentru viitor. Și în perioada actuală există posibilitatea ca anumite subprograme să fie favorizate, deci să punem accentul pe anumite priorități, de exemplu agricultorii tineri, exploatațiile agricole de mici dimensiuni, um, legăturile scurte, um, regiunile defavorizate, cele alpine și așa mai departe. Deci, o, dintr-o gamă de teme, anumite elemente pot fi considerate și definite ca fiind uh, prioritare. Cheltuielile ne arată că un punct central la, la că prioritatea 4 și prioritatea 5 sunt deosebit de importante. Foarte multe fonduri s-au îndreptat și înspre uh, competitivitate. A doua prioritate, uh, 5, uh, 15% a fost orientată înspre a șasea uh, prioritate și aici uh, intervine până la aplicarea programului LEADER. După cum am spus, există diferențe foarte mari din punctul de vedere al implementării între statele membre. În ceea ce privește uh, modificarea politicilor dedicate dezvoltării rurale după perioada 2020, există niște întrebări uh, cheie care nu trebuie să fie evitate pe parcursul acestui proces de reflexie, și anume dacă stabilirea obiectivelor strategice permit uh, garantarea unui echilibru potrivit Um, între diferitele aceste domenii, apoi trebuie să ne întrebăm dacă programele uh, existente sunt uh, instrumentele cele mai potrivite pentru a ne atinge obiectivele legate de strategia Uniunii Europeană 2020 sau legate de strategii uh, viitoare sau, și sunt potrivite pentru a răspunde necesităților regiunilor rurale și oare nu trebuie să fie regândite măsurile din pilonul 2? Um, diferitele uh, regiuni, um, diferențele dintre diferitele regiuni uh, se reflectă suficient de bine prin caracterul orizontal al acestor, uh, al acestor programe sau este nevoie de modificări mult mai detaliate? Punctele cheie ale programelor sunt reflectate aici în diferite culori. Inovarea, prima, uh, prima prioritate, uh, nu apare pe această imagine pentru că are un caracter orizontal și în spatele acestor uh, puncte de, de concentrare se ascunde un sistem complex de reglementare care răspunde unor necesități diferite. Această structură este strâns legată, garantează legături foarte strânse între diferitele elemente ale sale și în dezbaterea privind dezvoltarea rurală, mai ales în ultima perioadă, de exemplu prin conferința Um, organizată în septembrie la Dublin. Se face trimitere la necesitățile dezvoltării rurale și aici am uh, rezumat, am prezint câteva elemente ale declarației de la, de la Cork. Primele șase se, se potrivesc foarte bine acestui context Însă orientările politice de la 7 până la 10 au un caracter mai degrabă de informații generale. În dezvoltarea capacității, punerea în aplic- aspectele care țin de punerea în aplicare, um, o mai bună eficacitate a programului fiind obiectivele acestor declarații generale. Plecând de la aceste reflexii cu caracter general, am formulat o gamă largă de propuneri uh, potențiale uh, cât de profundă să fie această, uh, această reformă și, desigur, am putea să ne îndepărtăm mai mult sau mai puțin de la situația actuală, așa cum au amintit și antevorbitorii mei. Există aici uh, cinci opțiuni de bază propuse. Uh, prima se concentrează pe o concentrare pe sectorul uh, agrar, o concentrare pe obiectivele PAC pentru a garanta o coerență între pilonul 1 și pilonul 2. A doua opțiune ar presupune continuarea status quo-ului, situației actuale. Deci o continuare a cadrului actual uh, cu modificări minore acolo unde acestea sunt necesare. În al treilea rând, ar fi o concentrare, o consolidare a abordării uh, teritoriale pentru a se ajunge la o adevărată abordare teritorială integrată. A patra opțiune pleacă de la o abordare bazată pe mai multe uh, fonduri și creează o legătură între politica agricolă, politica regională și uh, politica socială. A cincea uh, opțiune ar merge chiar și mai departe, ar propune o adevărată politică de coeziune uh, rurală, prin care să se țină seama de necesitățile tuturor uh, locuitorilor acestor uh, zone. Deci vedem că este o gamă foarte largă de opțiuni uh, posibile. Cum, care sunt relațiile între cele cinci opțiuni și diferitele fonduri? Puteți să vedeți acest lucru de pe această, de pe această imaginea. Ultimele trei uh, insistă mai mult pe dimensiunea teritorială. În cazul primelor trei, primelor două opțiuni, care păstrează structura fond, uh, fondului, fondurilor de dezvoltare rurală, aici ar trebui să aibă loc o evaluare a coerenței uh, zonei uh, rurale, să vedem dacă există o coerență cu alte domenii de uh, politice. Care sunt orientările uh, posibile pentru reforma care uh, poate să aibă loc uh, după anul 2020? Din punctul nostru de vedere, este important să avem o evaluare echilibrată a politicilor de dezvoltare rurală, În principal, este important ca, în ceea ce privește obiectivele zonelor rurale și insist asupra zonelor rurale și ca ace- necesitățile acestor zone rurale să se afle în centrul atenției. Există uh, diferențe teritoriale bine cunoscute în Europa între diferitele state europene, dar chiar și în cadrul unui uh, unui singur stat uh, membru și aceste diferențe trebuie să fie înțelese și să se țină seama de ele în punerea în aplicare. Trebuie să ne gândim foarte, foarte profund la măsurile de, de adaptare, la uh, pașii pe care trebuie să-i respectăm pentru a ajunge la dorată până în aplicare. Anumite adaptări trebuie să fie întreprinse într-un mod interactiv, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fie impuse de sus în jos, ci trebuie să se poartă o dezbatere, o, o dezbatere între diferitele autorități locale și între diferitele părți interesate. Și un ultim uh, punct uh, deosebit de important pentru dezvoltarea rurală. În ultimii ani, în ultimele decenii, zonele uh, rurale s-au modificat și ele în mod profund, așa cum s-a schimbat uh, și peisajul uh, politic și, și economic, uh, de altfel. Nu mai putem uh, discuta în mod exclusiv doar de dezvoltare economică, ci trebuie să ținem seama și de alte obiective care sunt deosebit de importante pentru zonele rurale, calitatea vieței, atractivitatea acestor zone, durabilitate, um, legăturile, garantarea legăturilor de transport sunt deosebit de importante pentru viitorul dezvoltării zonelor uh, rurale. Deci, pe viitor va fi important cât de mult ne vom axa pe o dezvolta- pe adevărată dezvoltare rurală, respectiv care vor fi a, uh, relațiile și a, uh, care sunt a, a, punctele de legătură și cu dezvoltarea economică generală cum vom reuși să garantăm o coerență a politicilor uh, europene uh, cum vom reuși să ținem seama și de dimensiunea spațială, care sunt influențele principale care se manifestă în, în aceste zone și care este cel mai potrivit nivel pentru hotărârea și punerea în aplicare a acestor măsuri. În, și în urma discuțiilor care au fost purtate la, la Cork a devenit evident uh, că există un moment uh, propice pentru dezvoltarea uh, rurală care nu ar trebui să fie uh, risipit. Și um, este important să profităm, să garantăm un impact pozitiv pentru zonele rurale. Să nu uităm că există evoluții locale care ar trebui să fie încurajate. Nu aș dori să mă refer la fiecare element în parte, însă regăsiți toate aceste elemente în raport măsurile sociale ar trebui să fie întărite și mai mult, așa cum ne demonstrează foarte multe studii efectuate. Diversitatea necesităților face ca măsurile de finanțare și ele să fie diverse. O sporire a fondurilor, desigur, depinde de modul în care va, vor evolua discuțiile Uh, bugetare, însă, în funcție de obiectivele stabilite, trebuie să fie garantate și sursele de, de finanțare. Un alt punct uh, important uh, este garantarea capacității administrative, pentru că din punctul de vedere al punerii în aplicare este nevoie de adaptări și de modificări importante. Și în concluzie, câteva reflexii referitoare la trei domenii. Primul este vorba de consolidarea sarcinilor principale ale programelor rurale. Deci, obiectivele principale acestor programe. Este vorba, în primul rând, de stabilirea punctelor, accentelor uh, teritoriale care trebuie să fie determinate de fiecare regiune în parte, astfel încât să se recunoască caracteristicile specifice ale regiunilor și să sporească uh, șansa punerii în aplicare în mod adecvat acestor uh, programe care să fie în beneficiul tuturor uh, locuitorilor din zonele rurale. Al doilea aspect se referă la implementare, un aspect la care m-am referit în mod repetat și din acest punct de vedere este important nu doar să modificăm cadrul de reglementare, dar prin să, să implicăm cât mai mulți uh, actori, uh, să, pentru că doar așa uh, programele, de, programele respective vor putea fi puse în mod adecvat în aplicare. Inovația socială este o premisă fără de care zonele rurale nu vor, nu vor evolua în mod pozitiv programele respective, măsurile, trebuie să aibă un impact concret asupra dezvoltății durabil, dezvoltării durabile și asupra lor uh, naționale. Și ultimul punct, cinci uh, principii fundamentale pentru această reformă. nu trebuie să urmărim doar uh, creșterea economică și modernizarea diferitelor domenii de viață, ci să ducem, ci să uh, garantăm o calitate de viață și o atractivitate a acestor zone. Trebuie să implicăm în mod conștient toate, uh, toate grupurile grupurile de populație să combatem în mod activ sărăcia trebuie să înțelegem că uh, agricultura și silvicultura oferă uh, servicii foarte diferite, importante pentru întreaga, pentru întreaga societate și uh, pentru a garanta continuarea programelor dedicate zonelor rurale, cred că trebuie să ne gândim și la necesitatea modificării guvernanței, modul în care sunt cheltuite aceste fonduri. Vă mulțumesc! Așa. Mulțumim foarte mult. Ei bine, vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ne-ați prezentat uh, în timp de 20 de minute, dar ați prezentat destul de multe lucruri și după ce ați depășit 20 uh, de minute. Doriți să reacționați imediat acum, mai târziu? Acum. Mai bine acum, oricum voi fi succint. Mulțumim pentru această ocazie de a comenta. Mulțumim, deci, reprezentanților sau experților pentru cele trei studii care sunt extrem de pertinente în munca noastră pentru reformarea PAC. Mă voi concentra pe mai multe aspecte care poate ar merita mai multe lămuriri. O mai bună țintire la plățile directe E bine, să dezbaterea aceasta are loc de când am introdus pentru prima dată plățile directe. Dar ce înseamnă această țintire, o mai bună țintire? Față de ce? Dacă să vorbim despre venituri, aveam totuși puterea de a ținti mai bine prețurile, produsele sau producătorii. Și la prețuri și produse nu prea am auzit nimic, dar la producători, dacă îi țintim pe aceștia, ce criterii vom folosi? Uh, e vorba de performanța fiecarei ferme în parte, cu toată complexitatea aferentă, sau ne vom concentra pe <clears throat> zonă, pe suprafață mai bine zis. Știm că abordarea forfetară este simplistă, dar atunci trebuie să găsim un sistem mai uh, sofisticat care să ne arate mai bine ce înseamnă această țintire. Apoi, o mai bună echilibrare între instrumentele la dispoziție și această ținte pe plan UE, pe plan național și la nivelul farmelor. Și asta mai ales în concept, conceptul în condițiile ecologizării. În ce privește riscurile, există doi factori care, dacă ar fi fost introduși, ar fi schimbat situația. În primul rând, schimbarea, mai bine zis, uh, prăbușirea creșterii PIB-ului în China și impactul asupra anumitor produse. Știm bine că laptele a fost direct impactat. Apoi, e vorba de ajutoarele cuplate uh, în fermele europene Asta înseamnă 50% dintre exploatații. Riscurile sunt asociate sprijinului pentru venit. Dar cum facem aceasta? Cu plăți decuplate sau nu? Luând în calcul sau nu costurile variabile. Și asta, bineînțeles, aduce duce la rezultate matematice foarte diferite de mai bine de 10 ani tot încercăm să îmbunătățim sistemul și bineînțeles că prioritatea aceasta rămâne și pe viitor, însă trebuie să spunem că există anumite cerințe pentru ferme în mod individual care nu se pot translata pe plan UE și apoi mai avem și piețe, cum ar fi a cerealelor care au alte caracteristici decât piața laptelui, nu putem interveni la fel și apoi și problemele legate de flexibilitatea bugetară, ce se poate face asta pentru a pregăti viitorul. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, aici nu măsurile sunt o problemă, pentru că ele există. Uh, trebuie ca măsurile existente să fie mai bine îmbinate cu alte politici și priorități. Mă refer, bineînțeles, la faptul că lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să se combine cu ecologizarea, înverzirea, și aici trebuie să vedem ce suprafață exact intră la aceste măsuri. Și ce privește inovarea și ajustarea structurală, Aici ne referim la ocupare în zona rurală, dar ne mai referim și la capacitatea administrativă a statelor membre de a acoperi lacunele și nu de a le mări. Și aici m-aș referi la trei aspecte pe care le-au menționat și alți comisari. Uh, mă refer la modernizarea și simplificarea PAC. Deci mai multe aspecte. În primul rând, există o tensiune între mediu sau obiectivele de mediu și obiectivele agricole uh, și economice. Deci există niște discrepanțe și atunci trebuie să avem o abordare mai echilibrată față de toate aceste politici. Al doilea aspect, tensiunea disputa între subsidiaritate și simplificare. Nu prea poți să le faci în același timp. Deci trebuie să vedem care ar fi plus valoarea europeană, a priorităților europene, deci, deși trebuie să, să fie făcut pe plan european și apoi ce își propun statele membre pe plan național și regional, unde este cazul, și apoi care sunt prioritățile pentru fiecare fermă, ce priorități își propună fermierii înșiși și fermieri care, dacă tot identifică priorități, trebuie să-și asume și riscurile alegerilor lor. Și apoi, un alt aspect important, se vorbește mult despre ocupare și creștere. Vorbim despre două obiective care merg mână-mână, alteori se spune că sunt, uh, uh, nu sunt compatibile dacă avem creștere economică într-o zonă rurală, nu înseamnă neapărat că se pierd uh, locuri de muncă. Mă refer la evoluții tehnologice. Pentru că evoluția tehnologică poate să aibă un uh, impact pozitiv asupra ocupării în zonele rurale, dar pentru asta trebuie să putem să combinăm așa cum trebuie politicile noastre și nu să le opunem unele celorlalte, să vedem unde există complementarități și să avem puține priorități, dar bine definite. Și astfel, putem să spunem că schimbările climatice, adaptările care trebuie făcute pentru a lupta împotriva acestui fenomen, trebuie să meargă mână-mână cu tot ce înseamnă competitivitate, gestionarea terenului arabil și așa mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum dau cuvântul pentru intervenții în această dezbatere. 16 persoane au cerut cuvântul. Domnule Tarabela, nu aveți mai mult de un minut, să știți. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte, foarte scurt. Aveam două întrebări și până la urmă mă opresc la una, dacă nu trebuie să plec. Și atunci, dacă ajutoarele nu mai sunt bune, nu mai țin cont de realitățile cu care se confruntă fermierii astăzi, vă gândiți oare că ajutoarele contraciclice uh, sunt posibile, așa cum se petrece în America astăzi, pentru ca să corespundă mai mult evoluțiilor clare din agricultura de astăzi deci ajutoare ciclice. Apoi, vi se pare normal să avem o reformă dată la 5 ani? Nu-i mai bine o strategie pe 20 de ani ca să înțeleagă și fermierii ce se întâmplă. Ei nu au vizibilitate. Bineînțeles că peste 20 de ani nu poți să prevezi totul, dar tot ne trebuie o strategie clară care ne lipsește astăzi în Europa, mi se pare, și suntem singurii actori uh, internaționali care nu, nu au astfel de strategie. Deci am terminat într-un minut, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, domnul Nicholson, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să fiu succint, dar mi se pare destul de ridicol să fim așa de succinți când am avut prezentări atât de uh, lungi. Am avut o felul de reforme, McShy, Agenda 2000 și așa mai departe eu am venit aici uh, cu o anumită experiență. Lucrurile s-au schimbat de când am venit la Parlamentul uh, European. În 2004 să vorbeam despre plățile unice pe ferme. Acum avem alt sistem, iar sistemul de plată unică revenea fiecărui crescător de oi, de mai știu eu ce. Acum avem un alt sistem care cuprinde toate fermele uh, Astăzi, crescătorii de, de vite, de oi și așa mai departe sunt în pragul dezastrului. Să nu mai vorbesc despre ce se întâmplă în sectorul caprinelor. Și atunci vreau să vă întreb. Acum vorbim despre o nouă reformă. Este oare ea posibilă și fezabilă, având în vedere ce am făcut în trecut? Și aș mai uh, menționa un lucru. Este foarte clar un lucru, dar nu s-a menționat astăzi deloc și anume că până ajungem la următoarea reformă avem Brexitul, este Regatul Unit, vom vedea ce se petrece și dacă nu mă înșel, Regatul Unit deține cam 10, 60% din piața UE în anumite sectoare și ce se întâmplă dacă Regatul Unit nu mai plătește acei faimoși 20 uh, de miliarde în fiecare an, în sfârșit, care o fi contribuția sa, cine va băga mâna în buzunar pentru a plăti pentru următoarea uh, rundă de reforme. Va fi oare posibilă această reformă în condițiile acestea bugetare stricte? Eu aș vrea o nouă reformă, dar ce se va face? Ce se va întâmpla? Nu știm cum va arăta viitorul. Nu știu ce va trebui să fac eu. Poate o să trebuiască să mă războiesc cu cei de la Londra. Dar restul colegilor vor rămâne uh, Uh, aici și vor trebui să se chinuie cu următorul val de reforme și habar nu avem unde ne vom îndrepta. Doamna McGuinness, mulțumesc domnului Nicholson uh, în sensul că sperăm că totul va merge bine și pentru Italia și pentru toată lumea. Nu s-au vorbit nimic nici despre Brexit și nici despre simplificare. Cu cât ați vorbit, cu atât mi s-a părut că lucrurile se complică. Poate că mă înșel eu. Sau poate că nu am dreptate să mă um, îngrijorez. Domnule Matthews, ați spus că doriți ca plățile acestea directe în timp să dispară. Ce înseamnă asta? Eu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat în Noua Zeelandă când s-au redus aceste subvenții pentru fermieri și și în alte țări s-a întâmplat asta, dar supraviețuirea multor ferme a fost atunci pusă sub semnul întrebării. Brexit, nu ați spus nimic. Ce sfat aveți pentru Theresa May, premierul britanic, după 2020 în politica agricolă? Pentru că multă lume ar dori să beneficieze despre urma înțelepciunii dumneavoastră și poate că puteți să dați acest sfat uh, gratis, dacă se poate. Dobrze, że humory dopisują. Da, iată, o doză bună de umor britanic. E bine că uh, râdem. Domnul uh, Danta, mulțumesc foarte mult. Este clar că prezentările au fost foarte dense, complexe, interesante. Unele lucruri se potrivesc, altele mai puțin. Mă refer la sistemele acestea care ni se propun, unele mai apropiate, altele mai depărtate de între ele. Și, într-adevăr, uh, plățile directe parcă se îndepărtează ca perspectivă, ne întoarcem din nou la alte tipuri de intervenții, uh, producția își revine, cal calitatea este mai importantă acum, deci trebuie recuplate uh, plățile treptat. Criza laptelui. Am văzut că atunci când s-a cercat ceva pe plan național nu a mers, deci trebuie să continuăm să insistăm pe planul uh, european ca intervenție. Eu aș dori să avem un sistem mai degrabă contraciclic să ajute și statul și, și fermierii să se implice. Însă m-aș referi mai cu seamă la problema ruralității, mediului rural. Este ceva foarte important pentru că nu aș dori să ne trezim că avem agricultori care se acționează într-un adevărat deșert rural. Deci trebuie cumva ca lumea rurală în ansamblul său să poată să fie menținută. Mulțumesc foarte mult! Doamna Hoibuș. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste prezentări. Aș dori să intre pe cei trei invitați următorul lucru. Ne-ați prezentat diferite modele și care considerați că este modelul care ne permite să ne atingem obiectivele climatice și agricultura pe viitor va trebui să contribuie la atingerea acestor uh, obiective prin păstrarea veniturilor exploatațiilor agricole? Și acum aș dori să mă refer la câteva remarci ale domnului profesor Matthews. Ați spus că politica agricolă trebuie să vină în întâmpinarea, să intervină atunci când apare o disfuncționalitate a pieței. Eu cred că politica agricolă ar trebui să lucreze pentru a preveni apariția unor asemenea disfuncționalități ale pieței. Deci eu cred că ar trebui să acționăm înainte apariției unei crize, nu în momentul în care se manifestă acesta. Și un alt punct, domnule Matthews, în prezentarea dumneavoastră ați spus că putem fi, că put, agricultorii pot fi plătiți pentru diferite lucruri, de exemplu ecocondiționalitate sau uh, bani publici pentru servicii publice. Eu aș înțelege aici uh, măsuri de ecologizare sau uh, Uh, consolidarea competitivității. Mie mi se pare că există aici o anumită uh, contradicție. Pentru că uh, dacă, dacă se adoptă măsuri de ecologizare, acestea nu întotdeauna contribuie la, compet- la competitivitatea a, uh, a exploatației agricole respective. Domnul Lazon. Mulțumesc foarte mult. Iată un subiect foarte delicat. Uh, Mulți agricultori în Franța continuă să sinucidă în, din cauza PAC și în regiunea mea, slavă Domnului, și nu se spune nimic despre asta. Dorim să pregătim următorul val de reforme PAC. Mi se pare că se pregătește următoarea catastrofă a PAC. Ehm, se vorbește despre intervenția statelor, despre modul în care statele uh, să poată să sușușească mai bine politicile agricole naționale și securitatea alimentară, pentru că pacul nu a fost un succes foarte uh, bun. Avem exemplul faimos al pompierului piroman și dacă avem mai multă Europa ne îndreptăm drept în zid. Și atunci mm, se critică acest suveranism francez de către unii, dar dumpingul social este acceptat, precum și concurența neloială între statele membre de asemenea um, favorizarea agricultorilor și agriculturii din țările terțe. Asta nu vă deranjează deloc. De asemenea, impunerea de cote, care iarăși nu vă deranjează absolut deloc. Bineînțeles că nu pot să mai cred într-un, într-o politică PAC după 2020 și decât să aducem experți aici, mai bine să avem o convenție generală extraordinară a agriculturii, astfel încât fermierii să se exprime, să nu mai fie o adunare de tehnocrați, ci o adevărată adunare a celor care chiar lucrează uh, uh, în, în sector și să punem capăt speculației și speculei și să avem un sistem pe care uh, pacul de până acum să nu l mai distrugă așa cum a făcut-o până acum. Domnul Buda. Scurt, mulțumesc pentru prezentările făcute. Am făcut foarte multă reclamă la aceste prezentări pentru că în țara de unde provin eu, în România, plățile directe sunt extrem de importante pentru că, într-adevăr, aceste plăți directe creează inechități, mai ales între statele din, din est raportat la cele din vest, însă vreau să vă spun că și fără aceste plăți ar fi extrem de dificil pentru fermieri. Ați spus dumneavoastră că trebuie să le eliminăm încetul cu încetul, să avem dispoziții tranzitorii. N-am înțeles însă nici de la dumneavoastră și nici de la uh, ce de la Comisie ce punem în locul acestor plăți directe. Pentru că, repet, riscăm să afectăm însăși existența fermierilor uh, fără acestea. Sigur că să punem în discuție aici ce fel de venituri țintim uh, a producătorilor sau țintim produsele sau uh, prețurile. Eu cred că trebuie să ne preocupăm să fie un echilibru între ceea ce înseamnă uh, producători, produse și prețuri, pentru că nu poți să ai o agricultură eficientă fără niște fermieri care să aibă un trai decent, fără niște produse care să fie de calitate și, evident, la niște prețuri accesibile. Mulțumesc! Domnul Ecmiu, mulțumesc foarte mult. În prima prezentare s-a spus că ar trebui să dea bani fermelor care au cele mai bune rezultate și dacă am avea o cofinanțare și dacă am avea rezultate foarte bune într-o țară bogată, atunci țara mai săracă ar avea de suferit. Și asta face Uniunea Europeană, acest gen de dezechilibre. Apoi, în a doua prezentare, ați vorbit despre atmosfera din rândul uh, fermierilor în domeniul uh, produselor lactate e clar că multe ferme s-au extins în 2015 în plină criză a prețurilor la lapte și nu știu în ce măsură OMC-ul a avut sau nu un rol de jucat atunci, dar mă gândesc la acești fermieri uh, care își pun direct pe piață produsele. Nu sunt ei responsabili de surplusul de lapte, pentru că ei prelucrează laptele lor, îl transformă în, uh, în brânză și așa mai departe. Se descurcă și nu e bine să arătăm pe ei cu degetul. Apoi, fermele au, uh, unele ferme, v-am spus, s-au extins, au cumpărat mai multe vite, mai multe uh, unelte și au invadat piața cu lapte. N-ați vorbit despre uh, aceste lucruri, dar cred că mi-am depășit timpul, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că am ascultat cu atenție cele trei prezentări care ne dau multe de gândit uh, la ce se va petrece în următoarea perioadă, ar trebui să punem două uh, întrebări din capul locului. În primul rând, ce model agricol ne dorim, mi se pare ceva important, și apoi uh, ce spațiu rural ne dorim. Este oare uh, așa de simplu? ar trebui să știm cam ce ne dorim înainte de discuta despre instrumente, mijloace și așa mai departe. Și eu nu sunt convins că toți fermierii trebuie să fie finanțați prin aceleași mijloace. Bine, se poate intra în uh, detalii, dar cred că trebuie să diferențiem mijloace, obiective, instrumente, ca să țintim diverse zone, diverse ferme și așa mai departe. Deci ceva diferențiat. Și apoi, uh, cum am numai două minute, vreau să mai spun rapid și faptul că sunt uh, de acord cu acele trei uh, pil, uh, piloane, cele, <laughs> cei trei piloni, mă scuzați. În primul rând, pre, componenta agricolă, unde se pune mai mult accent pe fermele familiale, pe crearea de locuri de muncă pe teritoriu. Al doilea pilon, care să se referă la instrumentele de gestiune în domeniul agricol și al treilea pilon care să se ocupe de dezvoltarea rurală. Deci tot ce înseamnă uh, alte domenii decât agricultura. Deci să avem această organizare pe trei uh, piloni și, și finanțarea să fie pe măsură. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Ferrand. Mulțumesc, domnule președinte. Estimați colegi, în momentul de față, aceste ajutoare europene nu îi permit agricultorului să trăiască demn din munca sa. Și, practic, echilibrul între cerere și ofertă pe piața noastră agricolă rareori se produce. Deci, având în vedere aceste probleme, eu cred că ar fi nevoie să ne întoarcem la un sistem de ajutoare bine țintite și că ar trebui să acționăm la nivel sectorial, filieră cu filieră. Și sunt diferite metode, pot fi și ajutoare cuplate și măsuri anticiclice și așa mai departe. Dar îmi pun următoarea întrebare. Dacă, ca să putem salva agricultura, trebuie să renunțăm la subvenții? Uh, pe de-o parte, vedem că uh, milioane și milioane de euro de subvenții au fost plătite agricultorilor și fără niciun rezultat. Deci, asta înseamnă că trebuie totuși să uh, facem să dispară dependența de aceste subvenții. Ei își doresc prețuri cinstite pe piață, nu subvenții. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Barenten. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, s-a discutat aici despre măsurile de ecologizare. Domnul Matiu s-a referit la uh, această problemă și la, principi, la faptul că principiul o metodă unică care se aplică la toate situațiile nu funcționează. Pentru că trebuie să referim și la uh, dimensiunea fermelor și așa mai departe, la sector. Deci, următoarea întrebare. Cum anume politica PAC se poate concentra, mai poate ținti mai bine o inovare durabilă ca element de viitor pentru uh, agricultura europeană în general. Mulțumesc! Domnul Dorfman. Vă mulțumesc. Mi s-au părut prezentări foarte interesante. Ce m-a mirat pe mine a fost atitudinea foarte defensivă, adică nu am auzit niciun fel de propunere care să întărească poziția agricultorilor pe piață. Cred că aceasta este cea mai importantă provocare. Cred că dacă că putem să creăm exploatații agricole inovatoare care să se descurce foarte bine uh, pe piață. Deci cum ar putea să se asocieze mai mulți agricultori împreună pentru a-și întări uh, puterea de negociere cu lanțurile de supermarketuri și așa mai departe. Deci, mi s-a părut în general o abordare defensivă cea prezentată și aș avea două întrebări. Domnule profesor Matthews, mi s-a părut o idee de a dumneavoastră foarte interesantă și anume că în primul pilon să există o listă de, de servicii și fiecare exploatație agricolă poate să-și aleagă unul din aceste servicii pe care îl îndeplinește și apoi este plătit, uh, este plătită și apoi uh, care ar fi sarcina administrativă. V-ați gândit uh, cât, de ma- cât de mult ar, uh, ar crește aceasta prin introducerea unei asemenea abordări? Și apoi, gestionarea riscului. Trebuie să ne întrebăm de cât uh, risc este nevoie pentru ca o piață să funcționeze în mod adecvat, pentru că o piață liberă nu poate funcționa în uh, absența totală a riscului. Post european. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Manau... domnul Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că astăzi trebuie să ne punem uh, întrebarea următoare. Care este scopul final la toate aceste lucruri? Eu cred că scopul este să ne putem aproviziona cu toții cu produse alimentare de bună calitate. Și Apoi urmează să discutăm despre măsurile care pot fi utile pentru atingerea acestui scop. Deci, avem o politică agricolă comună, însă în continuare există diferențe foarte mari de la o țară la alta, de la o regiune la alta și mai ales când vorbim despre veniturile agricultorilor. Ori uh, aceste venituri trebuie să garanteze agricultorilor posibilitatea de a supraviețui și pe de altă parte uh, prețurile sunt dictate de evoluția liberă a piaței, pieței, deci prin subvențiile noastre noi încercăm să completăm, să susținem viabilitatea uh, a micelor ferme, nu? Dar uh, existența acestor ferme este foarte importantă pentru toți, că tocmai ele ne oferă posibilitatea de a găsi pe piață produse alimentare la un preț accesibil. Deci, scopul nostru este acela de a rezolva problemele concrete cu care ne confruntăm. Ne putem gândi la acele situații dificile care au apărut în momentul în care am uh, desfințat cotele la lapte. Și încă sunt probleme în acest domeniu da, tot adoptăm măsuri de reducere a volatilității prețurilor, cum să reducem sau să eradicăm situațiile de neplată, de neefectuarea plăților pentru agricultori. Eu cred că ar fi momentul să reducem aceste mari diferențe între plățile directe în funcție de statele membre. Mulțumesc foarte mult, domnul Cușnic. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu țin să le mulțumesc experților pentru aceste prezentări. În mod clar ne-au uh, oferit mult, mate- mult material pentru reflexie și aș avea o întrebare pentru domnul profesor Matthews. Prezentarea sa a fost foarte interesantă, ne-a sugerat trei opțiuni de transformare a plăților directe după 2020 și colegii mei din țările din Europa Centrală și de Est uh, întrebă totuși acolo anumite probleme dacă aceste uh, plăți ar dispărea, pentru că noi ca uh, state membre mai recente avem deja un nivel aceste plăți mai redus și sigur înțelegem că este vorba de o evoluție istorică, dar mm, ne punem întrebarea dacă totuși în 2020 ar exista vreo, vreun temei în continuare juridic sau economic ca să existe în continuare acel, acel decalaj la nivelul plăților. Deci aș vrea să știu care este părerea noastră, domnule profesor, pe marginea acestui aspect la orizontul 2020. Și mai ales în contextul în care trăim bugetul general va scădea după Brexit. Domnul Iar, vă mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări Prima se referă la plățile directe și care, ați fi, care ar fi baza aleasă de dumneavoastră? Deci care ar fi suma și apoi ar trebui să fie făcută plata pe hectar sau pentru numărul de angajați uh, a unei exploatații agricole? Și apoi, care este părerea dumneavoastră față de ideea de a avea o sumă forfetară? astfel încât fiecare agricultor să, plăt- să primească aceeași sumă din, în Uniunea Europeană și apoi dezvoltarea rurală. Și mă adresez ultim, uh, ultimului invitat. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de sistemul de cofinanțare și care este părerea uh, vehiculată uneori în Parlamentul European de scoaterea dezvoltării rurale din politica agricolă comună și încadrarea acesteia în politica de coeziune. Și o altă întrebare adresată tuturor invitațiilor noștri. Ce rol are uh, sarcina ad- Uh, administrativă în legătură cu toate propunerile pe care le faceți voi și apoi uh, o mai bună integrare pe piața tuturor agricultorilor. Mulțumesc, domnul Tacul, are cuvântul. Oh. Okay, I would like to thank you for organizing. Mulțumesc. În mod clar va fi nevoie să ne gândim cu mare atenție la evoluțiile viitoare ale PAC. Dar aș vrea să reamintesc totuși că ținta principală a politicii PAC este să mențină posibilitatea unei producții suficiente și abordabile pe întregul teritoriu UE. Uh, sigur, uh, pot spune că Finlanda este una dintre zonele agricole cele, aflate, situate cel mai la nord în lume și aș vrea totuși să întreb uh, pe invitații noștri cum anume credeți că, conform proiecțiilor dumneavoastră. Uh, pe viitor, după 2020, vom putea în continuare să susținem zonele cele mai puțin favorizate de noi, cum ar fi nordul Europei. Pani Doț. Thank you, uh, Mr. Doamna mulțumesc domnule președinte, le mulțumesc și eu uh, invitațiilor pentru prezentările de astăzi. Este acum, cred, clar pentru toată lumea, că, deja de ceva timp, că actuala politică PAC nu merge bine, nu reușește să-și atingă obiectivele. Și pentru perioada după 2020 trebuie să ne punem serios problema unei agriculturi competitive și durabile în același timp. Și nu am senzația că domnul profesor Matthews ne-ar fi spus în prezentarea sa că aceste obiective se exclud reciproc. Unii dintre vorbitori s-au referit și la Brexit și trebuie să spun și eu că da, va fi o temă foarte importantă de urmărit. Pentru că da, este vorba de o economie foarte puternică actualmente în cadrul UE. Dar uh, și această importanță este reciprocă între UE și Regatul Unit. Și trebuie să vedem și implicațiile în domeniul agricol. Spre exemplu, Regatul Unit este primul importator de produse agricole din Franța. 40 și ceva la sută din produsele agricole din Irlanda sunt exportate în Regatul Unit. Și uh, sper că toată lumea ascultă cu interes aceste evoluții pentru că, uh, repet, eu nu cred că din uh, considerente etiologice ar trebui să punem în pericol viitorul agriculturii din diferitele state membre. Eu nu pot decât să sper că vom sfârși cu toții prin a găsi un aranjament rezonabil care să țină cont de noile realități geopolitice. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Danton. Da, mulțumesc. Încep prin a cere scuze invitațiilor. Nu am putut fi prezent uh, în timpul prezentărilor, dar am citit uh, documentele trimise. În ce privește chestiunile legate de OMC, uh, de exemplu, dacă ne uităm la anumite acorduri ale OMC, ne putem totuși da seama că există o marjă de manevră uneori până la 10 miliarde. Și multe mari economii ale lumii s-au folosit de această pârghie. Brazilia, China, așa mai departe. Practic vorbim despre economii majore care au decis ale bugetului uh, agricol și au luat măsuri de intervenție pe piață. Deci, ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumim. Domnul Flanagan. Mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesate, interesante. Mai ales domnul Matius a intrat uh, chiar în detalii. Și, deci, rezultă că urmează două probleme mari pentru plățile directe și una dintre ele este și Brexitul. Deci se pune problema reducerii acestui nivel ale plăților, dar să nu uităm totuși că aici ne putem confrunta cu un cartonaș roșu din partea opiniei publice, pentru că Eh, eu, spre exemplu, nu sunt un agricultor, nu cunosc acest sector, dar totuși sunt conștient de eh, toate avantajele pe care mediul rural, sectorul agricol eh, le-a avut de-a lungul timpului. Îmi amintesc de copilăria de regiunea în care am crescut. Și, nu știu, poate că este o problemă, poate cu toții am greșit colectiv în, uneori în această acordare a subvențiilor, dar trebuie să facem în așa fel încât să ajungem la un consens și nu mai confruntăm cu astfel de cartonașe roșii. Trebuie să facem în așa fel încât acești bani publici să uh, fie cheltuiți în folosul tuturor pentru ca uh, să nu ajungem la acest sentiment de descurajare la nivelul opiniei publice. Pentru că totuși uh, trebuie să facem așa fel încât opinia publică să-și dea seama că lucrăm pentru ea. Mulțumesc tuturor pentru întrebările adresate invitaților. Cred că toți vorbitorii de pe listă au avut ocazia să se exprime. Da. Bine ați venit, văd că ați sosit, spune domnul președinte, doamna Frida, doamna Giufrida. Grazie, grazie per avermi... Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați cuvântul. Foarte pe scurt aș interveni. Pe scurt, dar totuși prezentările au fost uh, foarte lungi și complexe, deci timpul de reacție este un pic cam scurt. M-aș referi uh, la aceste studii care par complete, dar nu iau în vedere, doamna Giufrida se întrerupe, nu iau în uh, calcul Brexit, cu consecințele mari pe care acesta le avea avea asupra bugetului agriculturii după 2020 și nu iau în calcul nici propunerea omnibus de la Comisie și articolele astfel modificate ehm, pentru că Optibus, chiar și la începutul acestui proces, aduce niște modificări importante, pozitive. Tinerii ehm, agricultori, de pildă, și apoi Uh, minimul, uh, cerințele minimele pentru prima uh, aceea pe care o primesc tinerii. Într-adevăr, Comisia a încercat să facă niște simplificări în ultimul an și apoi mai avem și uh, omnibus. Și atunci ne întrebăm de ce mai dorim o reformă a PAC acum. Oricum, Parlamentul are experiență în acest sens și ne dorim, bineînțeles, o politică PAC uh, mai suplă, mai flexibilă, pentru că politicile de astăzi nu au funcționat bine. Se știe asta. Statele membre se plâng de asta, dar instrumentele pe care le avem totuși nu putem să renunțăm la ele pe deplin. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Am și eu câteva remarci. În primul rând, cum credeți că ar trebui să ținem cont de impactul tot mai mare al uh, condiționalității interne, pentru că există diferite tratate internaționale care sunt uh, semnate și ratificate și știu că există un studiu care a încercat, care a încercat să înțeleagă care va fi impactul acestor tratate internaționale asupra pieții interne ale Uniunii Europene, pentru că uh, dacă este să examinăm uh, piața internă din Uniunea Europeană, ajunge la concluzia că aceasta suferă un impact din partea situației internaționale și apoi știm cât de diferită este agricultura europeană și ne întrebăm dacă este posibil să avem o singură politică agricolă. Domnul Tacula s-a referit uh, la agricultura din Laponia. Și oare este posibil să ținem seama de diferențele existente din, din punctul de vedere al tipurilor de producție între uh, mărimea exploatațiilor agricole, între calitatea solului? pentru că recolta de uh, culturi de, depinde de calitatea solurilor până la urmă este un alt factor de care trebuie să ținem uh, seama și depinde de asemenea și de, de dimensiunea exploatațiilor agricole. Și acestea și aceasta are un impact asupra productivității. Și apoi, în ceea ce privește zonele rurale, există dimensiunea politicii de coeziune, de coeziune teritorială, Uh, și aceste două domenii se referă la zonele rurale și din punctul de vedere al finanțării politicilor de dezvoltare rurală, mi se pare că acestea trebuie să fie legate cu politica de coeziune și apoi nu trebuie să uităm uh, dimensiunea ocupării și dimensiunea socială și cred că fiecare dintre dumneavoastră va avea la dispoziție 10 minute pentru a răspunde, nu știu cine va începe. Poate putem începe cu domnul Matthews. Uh, thank you, Mr. and thank you to everybody who, contributed Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor celor care au participat la discuție. Voi încerca să răspund la o parte dintre întrebările adresate. Voi încerca cumva să răspund la întrebările mai simple la început. Mai multe intervenții s-au referit la Brexit, însă prezentările noastre nu s-au referit chiar la această temă. Ehm, trebuie să nu uităm că, de fapt, acest atelier era programat inițial să aibă loc în luna iunie, înainte să aibă loc referendumul ehm, despre Brexit. Deci nu ehm, s-a ținut seama de această eventualitate în studiul inițial. Dar este da, într clar într-adevăr că vor exista uh, consecințe asupra bugetului general uh, UE, vor exista consecințe prin urmare asupra bugetului PAC, că vor interveni multe schimbări la nivel de reglementare în ce privește uh, accesul la piață, cine știe ce se va întâmpla cu relații între Regatul Unit și alte piețe. Sunt multe întrebări aici, însă ceea ce aș putea spune deocamdată este că dacă încercăm să răspundem la această întrebare. Cum putem îmbunătăți actuala politică PAC? Atunci, uh, ar fi sau mm, n-ar fi uh, bine, ca să zic așa, dacă Regatul Unit să facă în continuare parte din uh, Uniunea Europeană. Deci asta este o întrebare de principiu, nu așa foarte generală, lăsând la o parte chiar și chestiunea bugetului. Poate asta explică de ce, de fapt, uh, aspectul Brexit a fost atât de menționat în intervențiile dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, problema cea mare la care s-au referit mai mulți oratori este faptul că trebuie să ne definim cât mai clar obiectivele și a Abia apoi, în funcție de ele, putem să evaluăm instrumentele disponibile în cadrul PAC. Și asta sigur înseamnă că trebuie de la bun început uh, să fim conștienți de nevoile și problemele uh, agricultorilor, fermierilor și aici trebuie, am așa am spus-o și o repet, mulți fermieri sunt dependenți de aceste plăți uh, directe. Pe de altă parte, însă, aceste plăți directe constituie și un cost uh, pentru bugetul public, uh, pentru toți contribuabilii. Deci, totuși, trebuie să ne punem întrebarea dacă acest sistem de plăți directe per suprafață sunt cu adevărat un instrument uh, optim sau nu. Pe de altă parte, uh, dacă ne punem întrebarea cum ar trebui să avem o politică generală sau mai multe politici sectoriale. Este o dezbatere foarte veche, însă îndrăznesc să spun totuși că nu mă tem că nu ar fi ceva foarte eficient dacă am avea o serie de politici separate la nivel sectorial. Pentru că chiar dacă, vedeți, dumneavoastră, chiar dacă am încercat să impunem o limită, un plafon foarte mic pentru uh, aceste plăți directe, nici așa nu putem fi siguri că sistemul ar fi echitabil. Pentru că, sunt, din nou, situația micilor fermieri poate fi foarte diferită de la un caz la altul. Uh, de la o regiune la alta, ă, modul în care își desfășoară activitatea micii fermieri este foarte diferit și atunci, din nou, se pune în problema dacă folosim banii publici în mod corect și eficient. Ce fermă are nevoie sau nu? Um, we should really... Aceasta este ideea de să folosim uh, banii folosiți pentru politica agricolă pe lucrurile care fac o diferență, din, o adevărată diferență din punctul de vedere al gestionării terenurilor și a producției. Din punctul de vedere, de exemplu, acum, a, intervenției domnului Tacula și zonele cu restricții naturale, pentru mine nu există nicio contradicție. Când mă refer la îndepărtarea de, să ne îndepărtăm de plățile decuplate, mă refer la plățile de bază, nu mă refer la plățile făcute pentru zonele cu restricții naturale. Înțeleg perfect că în anumite zone agricultura este foarte dificilă, unde nu ar putea supraviețui dacă ar fi respectate condițiile normale de piață, de piață și unde statele membre și Uniunea Europeană își doresc să păstreze aceste activități agricole. Deci mi s-ar părea o abordare coerentă cu modelul la care mă gândesc eu, să continuăm plățile dedicate acestor zone dacă ferm, agricultorii beneficiază de pe urma plăților cuplate sau nu, este un alt subiect, însă dacă statele membre sunt convinse că merită să, men- să mențină activitatea uh, agricolă, atunci uh, uh, pot să recurgă la alte criterii, păstrarea unui număr minim de animale și așa mai departe, atunci uh, are rost să există asemenea plăți în aceste zone și uh, nu prea are rost să plătim agricultorii care desfășoară activitatea în zonele fertile ale Europei, de exemplu. Mulți dintre dumneavoastră aveți propriile păreri în legătură cu criza din sectorul lactatelor. Să gestionăm mai bine cererea, însă toți agricultorii din domeniul, din acest domeniu au fost sprijiniți din fondurile agricole. Și mesajul pe care încerc să-l transmit, să-l transmit este să uh, fim foarte clari în legătură cu obiectivele, cu țintele și să ne orientăm plățile în funcție de, în funcție de acestea. Nu să dispersăm banii peste tot, peste, pe terenul agricol. Desigur, și acest lucru va avea un uh, efect pozitiv ar fi foarte ciudat dacă unii nu ar avea niciun fel de beneficiu, însă întrebarea pe care doresc să vă adresez în această după masă este dacă așa se folosesc cel mai bine uh, banii de care dispun. Și eu v-aș propune că ținând seama de gama, de seria de provocări cu care ne confruntăm, mi se pare că am putea să cheltuim mult mai bine acești bani dacă i-am cheltuit într-un mod mult mai țintit. Apoi s-au făcut mai multe comentarii specifice, să văd dacă mai pot să-mi descifrez scrisul. Cineva a făcut o observație foarte importantă și anume, dacă ne îndreptăm înspre o abordare mai țintită, acest lucru aduce cu sine o simplificare sau, de fapt, o complicare a sarcinii administrative și sunt de acord că deseori atunci când există măsuri mai țintite, se plătește un preț pentru ele. Știm acest lucru din uh, schemele agro, de agromediu din pilonul 2. Schemele uh, sunt mult mai complicate, situația este mult mai complicată decât oferirea unei uh, plăți directe agricultorilor. Dovezile existente par să ne sugereze că beneficiile pe care le obții din uh, o mai bună definire a țintelor depășesc uh, costurile suplimentare. Există și modalități de a face față acestor uh, costuri de tranzacție, să spun. Există anumite costuri inițiale, însă din momentul în care agricultorii se implică tot mai mult și costurile administrative se reduc. Însă ex, ă, accept că există un uh, schimb, un troc pe care trebuie să-l gestionăm cât mai bine din acest punct de vedere. Apoi a mai fost, o, a mai fost adresată o întrebare care a apărut și în contextul amintirii inovării durabile, dacă ar exista un uh, conflict posibil între competitivitate și uh, aspectele care țin de protejarea mediului înconjurător. Eu nu văd lucrurile în mod necesar astfel. Când uh, discutăm despre competitivitate, mulți se gândesc la intensificare și anume punerea în aplicare a unor uh, unor uh, tot mai multor pesticide, îngrășăminte chimice și așa mai departe pentru a deveni competitivi. Însă cred că dacă am avea o perspectivă mai largă, dacă ne-am gândi la conceptul unei competitivități durabile, de fapt uh, trebuie să uh, înțelegem că trebuie să reducem folosirea acestor factori externi, astfel încât uh, agricultorii să devină mai competitivi folosind mai puține dintre aceste resurse externe, pesticide și așa mai departe. Deci nu cred că există o, o contradicție uh, din acest punct de vedere. Au fost făcute și alte uh, remarci și cred că uh, mi, s-a, uh, mi s-a terminat timpul și o să dau cuvântul colegilor mei pentru a vă răspunde uh, celorlalte întrebări. Merci. Mulțumesc. Mai multe întrebări s-au referit la nevoia de a avea o viziune pe termen lung pentru PAC. Cred că analiza noastră a fost destul de amănunțită în legătură cu cauzele și efectele crizei laptelui. Și, într-adevăr, măsurile luate uh, împotriva acestei crize au fost măsuri de urgență punctuale, fără viziune de uh, viitor și măsuri chiar ineficace până anul trecut și oricum măsuri foarte costisitoare. Deci asta este problema. Iar ce zicem noi este să existe niște instituții, niște entități care să poată reglementa piețele, niște uh, instituții permanente, deci nu ceva temporar. Toată lumea e de acord că, da, ne trebuie viziune pe termen lung, dar ea trebuie definită. Înainte de ultimul val de reforme PAC au existat niște încercări. Uh, pe vremuri am avut și noi în Franța un bun ministru al agriculturii, Michel Barnier, care a încercat să organizeze o dezbatere publică înainte de reforme, ca să se știe unde vrem să mergem înainte de reforma PAC. Și domnul Danta a participat la această reflexie. Asta este problema. Problema este că nu avem o viziune comună pe termen lung a agriculturii noastre. Și, deci, nu ne fixăm uh, obiective, nu știm unde mergem, deci nu uh, Uh, avem uh, mare lucru astăzi cu ce să ne lăudăm, iar la summitul de la 2008 singura concluzie a fost că nu avem viziune. Deci lucrurile trebuie să fie în continuare gândite pentru a avea această viziune. Un alt aspect abordat de mulți vorbitori, uh, prețurile și ajutoarele respectiv criza laptelui a cristalizat destul de multe dintre aceste probleme. Noi am analizat-o cu atenție. Mijloacele există dacă se reacționează repede, dacă se introduc măsuri de reglementare, mai ales a ofertei în vreme de criză. Deci, unele măsuri pot fi eficace și ele pot fi și foarte puțin costisitoare. Și cred că aici trebuie să lucrăm. Și în mod paradoxal, ajutoarele în timpul crizei uh, laptelui mai degrabă au stricat decât să rezolve problema. Pentru că, într-adevăr, dacă prețurile sunt prea joase, am zis că s-a, uh, stimulat producția. Producția era oricum supra-numerară și iarăși eram într-un cerc vicios. Eu cred că decluplarea plăților a fost o idee bună până la urmă pentru că au existat niște efecte pozitive atunci pentru anumite sectoare agricole. Am putut să sprijinim producția de leguminoase, <clears throat> producția de uh, alimente sau de cereale cu proteine și așa mai departe. Deci au existat multe posibilități pentru aceste uh, măsuri. Însă, în timpul crizei laptelui s-a dovedit că o parte dintre aceste măsuri au fost foarte, foarte proaste. Cât ce privește ajutoarele contraciclice, s-au adresat aceste întrebări, dar, așa cum spune și lui, probabil nu e idee grozavă. Este șocant să dai ajutoare și când sunt prețurile mari și când sunt prețurile foarte mici. Eu cred că aceste ajutoare anticiclice, nu sunt deloc o idee bună, pentru că fermele vor fi uh, stimulate să fie supra-solicitate, să se specializeze pe niște nișe, deci vor fi și mai afectate când vor apărea crizele în sectoarele lor respective. Deci, după părerea mea, cred că e o idee foarte proastă cu aceste ajutoare anticiclice și vedem că sunt state care au pus în mișcare aceste măsuri, cum ar fi Statele Unite, cu rezultate foarte proaste, cheltuind bani foarte mulți și afectând negativ uh, și bugetul și așa mai departe. Ultima întrebare a domnului Danta în ceea ce privește restricțiile din partea OMC și ce marjă de manevră a existat sau nu. De ceva vreme încoace încerc să îi spun domnului Danta și altora că uh, această constrângere de la OMC nici nu există. Este un mare mit acesta. Am vorbit despre acele 10 miliarde, dar dincolo de asta, cred că în um, cutia portocalie de la OMC se pot da 72 de miliarde maxim, fără să ne deranjeze OMC-ul în orice caz. Um, deci faptul că s-a dat 8 sau 10 miliarde nu a însemnat mai nimic. Deci marja de manevră față de OMC este foarte mare, nu trebuie să ne temem deloc de asta. Și nici pe viitor. Ce ar însemna dacă dăm 62 de miliarde pacului? Uh, înseamnă că ne prezentăm mai bine față de concurenții noștri, americanii, chinezii, Rusia și așa mai departe. Dar nu trebuie să ne uh, introducem în această cursă a înarmării, între ghilimele, a prețurilor, pentru că nu este idee bună. Multe dintre aceste politici prea intervenționiste, cum ar fi cea americană, sunt foarte ineficiente și foarte, foarte costisitoare. Vă mulțumesc. De just quelques points pour dire d'abord j'étais très content de voir câteva observații. Doamna Roibus, până la urmă îmbrățișa ideea mea cum că ar fi bine ca pe termen scurt piețele agricole să nu fie gestionate prin triloguri, prin instituții UE și așa mai departe, ci din potrivă să existe o entitate sau autoritate independentă în domeniul agricol, cum ar fi Banca eh, Centrală Europeană pentru Bănci, ca să gestioneze mai bine problemele piețelor agricole. Nu știu, poate să fie ceva exagerat, dar eu am propus această idee, acest scenariu și mă bucur că vi se pare o idee bună, pentru că, într-adevăr, într-adevăr, o bună politică agricolă trebuie să fie clar văzătoare, să definească politici pe termen lung și asta pentru a nu uh, favoriza comportamentele oportuniste ale celor participanți. Și, într-adevăr, viziunea trebuie să fie tot timpul ceva foarte important, o viziune uh, inclusivă pentru a proteja interesele agriculturii pe termen lung și foarte lung și fără a sacrifica buna și chipzuita gestionare a banului public. Pentru că uneori se dau mulți bani, unii sunt generoși și bagă mâna în buzunar și uită totuși că e vorba de banii contribuabililor. S-a mai spus aici un lucru și anume că nu ne interesa concurența sau lipsa concurenței, mai bine zis, în raportul nostru, la capitolul 3.8, puteți să vedeți că noi propunem uh, o viziune asupra contractelor între producători și consumatori și concluzia este că practicile comerciale astăzi sunt foarte nesatisfăcătoare. Uh, există foarte multe platici, practici neloiale de-a lungul întregului lanț agricol astăzi. Noi suntem de acord cu această viziune și avem și propuneri în acest sens. Nu le regăsiți pe toate în raportul nostru. Însă, ce se întâmplă? În rapoartele UE tipice, uh, diagnosticul care este pus mi se pare foarte insuficient. Eu am avut uh, în față uh, un mic uh, angrosist uh, care a fost pur și simplu intimidat de o mare centrală de achiziții ca să îl determine să uh, achiziționeze niște produse și asta mână-mână cu directorul unui supermarket. În momentul în care acest uh, angrosist uh, uh, mic a refuzat, uh, a fost practic șantajat. Deci există mari probleme și le recunosc în acest lanț. Apoi, doamna Giufrida, nu am vorbit despre Brexit, dar orice s-ar întâmpla cu Brexitul, tot trebuie să îmbunătățim politica noastră uh, comună agricolă și tot trebuie să îmbunătățim folosirea banului public. Și cred că doamna Dodds a întreba ce înseamnă acel mandatory, obligatoriu, pe care l-am menționat noi. Poate că vi se pare prea exagerat, dar dacă reușim să avem o reducere obligatorie, vor exista consecințe. Însă, cum se va întâmpla asta? Uh, ne-am gândit că putem să facem ceva tip soft ruling, așa cum ar face președintele Obama, adică dreptul la plăți uh, să nu fie automat. Uh, adică, dacă oamenii, fermierii, nu respectă recomandările, nu respectă regulile, să nu primească banii respectiv, acele plăți. Iar dacă aceștia dor să, vor să uh, crească uh, producția, să o facă, dar fără să fie subvenționați. Iată ce am hotărât noi să fie ca model. nu am vrut să repetăm ceea ce a spus, au spus alții. Um, piața futures, despre asta s-a vorbit. Statele Unite au pus la punct un sistem foarte sofisticat de asigurări, de risc și așa mai departe. Uh, este un instrument acesta american, dar este un instrument de asigurare pe termen lung și nu ne răspunde deloc la întrebarea cum să stăpânim riscurile pe termen lung. Contact. Domnul Dax, vă mulțumesc pentru că v-ați referit asupra, la, la necesitatea definirii obiectivelor. Cred că, pentru, în mod special pentru dezvoltarea rurală și pentru al doilea pilon, este deosebit de important ca să fie amintite obiective care să cuprindă mai mult decât actorii agricoli este un lucru valabil în general pentru întreaga politică agricolă. Sprijinirea și uh, furnizarea unor servicii publice de către agricultură este un obiectiv, în general, foarte important pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere și asupra căruia trebuie să insistăm în mod repetat. De asemenea, a fost adresată și întrebarea dacă nu trebuie să ne explicăm politica fermierilor, agricultorilor. Desigur, politica agricolă trebuie să îi convingă nu doar pe agricultori, dar și pe cei care nu sunt uh, agricultori. Este un lucru care se uh, manifestă în mod pregnant și în domeniul dezvoltării zonelor rurale prin măsuri care creează tocmai această legătură. S-a spus că diferențierea, caracterul diferit al zonelor rurale trebuie să fie păstrat și cum poate fi garantat acest lucru. Am menționat și am insistat de mai multe ori asupra acestui aspect. Diferențierea spațială în acest moment în implementare nu reprezintă o prioritate și cred că uh, Trebuie să acordăm o atenție mai mare uh, necesităților uh, fiecărui, fiecarei regiuni rurale pentru a-i păstra caracterul. Mie mi se pare că este un obiect, ar trebui să fie un obiectiv uh, important pentru următoarea perioadă de programare. Aș dori să mă refer și la intervenția Comisiei care a, insistat a insistat asupra a trei aspecte care, și din punctul meu de vedere, sunt deosebit de importante și care vor fi importante și pentru modul în care se va discuta reforma viitoare a politicii agricole eh, comune și anume o mai bună coordonare între măsurile, măsurile existente. Am uh, încercat să prezint această posibilitate prin opțiunile pe care vi le-am uh, comunicat. Există această posibilitate deosebit de importantă de a îmbunătăți măsurile existente, însă în funcție de obiectivele pe, pe care le, sta, le stabilim, va fi foarte important să vedem cum vom reuși să îmbunătățim legăturile reciproce existente între cei doi piloni ai politicii, uh, ai politicii agricole com, uh, comune este un element care pe viitor ar putea să fie întărit și mai mult și am putea să mai adăugăm un alt uh, element și anume legăturile posibile cu alte domenii politice. Cred că acestea vor fi punctele cheie care vor trebui să fie discutate cu ocazia următoarei, următoarei reforme. Cum, po- cum putem întări această coerență internă pe de-o parte și cum putem spori uh, legăturile cu, cu alte uh, domenii politice, în mod special politica de coeziune teritorială, de exemplu. Al doilea domeniu care a fost amintit în mod expres a fost uh, evoluția ecologică, măsurile uh, Uh, necesară pentru a face față um, schimbărilor climatice. Din acest punct de vedere, din răspunsurile anterioare, deja a devenit evident că nu există o contradicție în mod uh, automat și că putem soluționa această dilemă. Este mult mai important ca în programele dedicate dezvoltării rurale să existe uh, numeroase măsuri care uh, să, să fie dedicate acestor măsuri specifice. Aceste măsuri trebuie să aibă un rol central și în uh, viitoarea a politicii agricole comune. Consolidarea acestei abordări este deosebit de importantă, mai ales pentru viitor. Al treilea aspect s-a referit la garantarea locurilor de muncă, la garantarea locurilor de muncă nu doar prin intermediul programelor, dar și prin măsuri suplimentare um, ale statelor membre și acesta este un punct central pentru programele de dezvoltare rurală, acolo unde, în cadrul cărora se, se caută măsuri care care nu creează locuri de muncă suplimentare în domeniul uh, activității agricole sau activității uh, silvicole, dar creează locuri de muncă și în alte, în alte sectoare economice din zonele uh, rurale. Desigur, din nou, o strânsă coordonare cu alte domenii politice este uh, absolut necesară și este necesară într-un mod urgent și aș dori să insist foarte mult că deosebit de importantă este punerea în aplicare în statele membre. cadrul general al programelor uh, rurale nu este suficient pentru a garanta obținerea efectelor dorite și astfel ajung la punctul care este cel mai greu de pus în, în aplicare și este un punct care este repetat în mod repetat, este, se face aluzie la acest punct și uh, se insistă asupra lui în mod repetat. Uh, simplificarea, uh, efic eficacitatea măsurilor puse în aplicare. Am discutat cu mai mulți uh, uh experți care sunt responsabili pentru punerea în aplicare acestor programe care au insistat asupra uh, complexității sistemului, au uh, insistat asupra necesității uh, unei, uh, unei simplificări care ar fi uh, necesară mai ales pentru cei responsabili în autoritățile uh, locale, în autoritățile regionale și cele naționale. Nu este vorba de dorința de a, de a munci mai puțin, ci este vorba de a uh, ajunge la o, la o eficacitate mai mare a modului în care funcționează aceste programe este un aspect deosebit de important pentru părțile interesante din statele membre, din regiuni, dar este um, un lucru relevant și datorită complexității provocărilor cu, uh, care ne stau în față. Am, prin prezentarea mea am încercat să ofer o imagine mai simplificată a complexității acestor provocări. Este uh, important însă să nu recurgem la această complexitate, să o folosim ca un pretext pentru elaborarea unor programe și mai, com- și mai complicate. Programele create ar trebui să aibă forma care să permită administrației care se ocupă de punerea lor în aplicare, într-adevăr să le și pună în aplicare. Este vorba și de stabilirea priorităților, domeniul de care uh, statele membre s-au ocupat într-o anumită măsură. Aceste priorități vor trebui să fie stabilite și pe uh, viitor uh, și statele membre au un spațiu de manevră din acest punct de vedere. Și în acest domeniu există o legătură clară uh, cu complexitatea uh, programelor și cu uh, simplificarea normelor de punere în aplicare a acestora. diferitele întrebări uh, sau sunt pertinente pentru o serie de alte câteva puncte și aș dori să mă, să mă mai refer la unul dintre acestea. Această orientare uh, înspre obiective a măsurilor, indiferent că este vorba de pilonul 1 sau pilonul 2. Deci obiective care merg dincolo de domeniul agricol, furnizarea de servicii publice, garantarea acestor uh, servicii adică niște servicii care merg dincolo de domeniul uh, uh, agricol. Cred că acesta este unul din aspectele care poate contribui la um, sporirea uh, credibilității și acceptării de restul popula- populației a măsurilor și a finanțării politicii agricole. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Cu acesta am încheiat uh, atelierul nostru. Um, nu cred că are rost să încerc să rezum cele auzite, însă sunt sigur că toate aceste idei vor fi uh, foarte utile pentru uh, noi pe viitor. Deci după cum am spus, am ajuns la sfârșitul acestui atelier și aș dori să vă mulțumesc uh, domnilor pentru că v-ați uh, ocupat de acest subiect atât de complicat. Desigur, vă vom examina cu mare atenție documentele, studiile pe care le-ați redactat și sunt sigur că ne vom uh, întâlni din nou, pentru că până în 2020 mai uh, vor mai trece câțiva ani. Mulțumesc din nou tuturor experților. Doamnelor și domnilor, suntem, avem o mică întârziere și cred că mm, putem trece direct la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 11. Cu ocazia reuniunii din 20 iulie am, am decis să redactăm un proiect de aviz pentru Comisia Envi Uh, referitor la raportul care discută uleiul de palmier și tăierea pădurilor tropicale. Raportorul pentru acest proiect de aviz este noul nostru coleg care am spus deja bun venit uh, de dimineață. Dumnealui a luat cuvântul de mai multe ori. Este vorba de domnul uh, Floron Marcelesi și aș dori să vă rog să ne prezentați proiectul dumneavoastră de aviz cât mai uh, succint posibil uh, și poate putem să așteptăm uh, un minut până când lumea va părăsi sala. Myślę, że Może pan zaczynać. You can start. Bun. Domnule Marcelesi, puteți să vorbiți. Una pregunta, señor presidente, de cuánto tiempo Domnule președinte, aș avea o întrebare. Cât timp am la dispoziție, domnule președinte? Președintele a răspuns ceva, dar fără microfon. În sfârșit, mulțumesc. Da, o să vorbim în acest aviz despre uleiul de palmier, care reprezintă uh, o mare problemă ecologică și socială prezentă în actualitate. În Indonezia, în Malezia, există o mare tradiție în acest uh, sens se folosește și în consumul uman, dar și pentru transport. Uh, bineînțeles că este un produs care e folosit și pentru produse alimentare industriale, cum ar fi înghețata, cum ar fi pizza, în sfârșit. Dar uh, despăduririle reprezintă un dezastru ecologic, pentru că în Indonezia s-au defrișat uh, suprafețe echivalente cu cele ale Germaniei pentru a, face, pentru a face loc culturilor de uh, palmieri, specii cum ar fi urangutanii, sunt pe cale de dispariție, biodiversitatea a fost rusă din cauza acestei monoculturi, care are și alte consecințe grave, acapararea terenurilor, achiziționarea lor ilegală pentru plantarea palmierilor, uh, nu se respectă niciun fel de drept uman, social al popoarelor indigene, autohtone și așa mai departe. În plus, trebuie spus că acolo, în acele arhipelaguri, mai există fermieri care pro produc în mod sustenabil, durabil, uh, acest ulei de palmier. Uh, asta este o problemă pentru că, într-adevăr, sistemul de certificare de ulei de palmier durabil nu este uh, fiabil nu este bun. Nu știm, de fapt, de unde vine uleiul de palmier important aici, importat aici în Europa. Astfel, cerem Comisiei mai multe lucruri. În primul rând, să intensifice dialogul cu guvernele țărilor producătoare. Am nevoie de norme clare în materie de mediu, de drepturile omului, de uh, drepturi funciare. De asemenea, dorim o etichetare foarte clară uh, a produselor uh, care conțin ulei de palmier. De asemenea, cerem comisiei, dar și statelor membre să fixeze un cadru legislativ strict, astfel încât um, toți actorii din acest lanț de aprovizionare să uh, respecte toate aceste reguli și să nu se dea fonduri uh, europene uh, unor producători care se fac vinovați de defrișări masive ale pădurilor uh, tropicale. Uh, biocarburanții de primă generație sunt pe cale de dispariție astăzi, uh, ei fiind vinovați de reducerea producției alimentare și mai mult decât atât cresc emisiile de CO2. Curtea de conturi a menționat de altfel acest lucru cât se poate declar. clar Astăzi nu există un sistem de certificare europeană care să garanteze ehm, caracterul durabil al agrocarburanților. Cerem Comisiei să-și respecte propriile angajamente luate pe plan internațional. Mă refer la acordul eh, de la Paris, COP21, dar și acordul privind biodiversitatea, precum și obiectivele de dezvoltare 2020. Iată, pe scurt, câteva aspecte conținute în acest aviz, care nu este definitivat. Știți bine că nu putem să depășim o pagină. <clears throat> Și, în orice caz, vă rog să trimiteți amendamente, comentarii. Vom discuta cu multă plăcere toate aceste aspecte și să ajungem, ne dorim, la un acord cu toată lumea. Deci, încă o dată, vă rog să depuneți amendamente pentru a lămuri lucrurile. Uh, considerăm în sfârșit că uleiul de palmier pune mari probleme de mediu și Comisia Agri împreună cu Comisia Envi, dar și cu alte uh, comisii din Parlament trebuie să reacționeze pentru că este o chestiune cu valențe democratice, ecologice și sociale. Vă mulțumesc! Mam drobny problem, bo rozumiem, że pan Des się... Am o mică problemă spune președintele. A, nu, domnul Des vrea să intervină imediat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu, nu Melo m-a rugat pentru că dumnealui trebuie să fie prezent la reuniunea unante comisii să mă refer la acest subiect. Aș dori să mulțumesc pentru această prezentare și eu cred că uh, există o problemă legată de defrișarea pădurii tropicale, însă cred că acest raport ar trebui să se refere doar la uleiul de palmier nu trebuie să ne referim să combatem uh, carburanți, carburanții biolo, biologici prin acest, uh, prin acest raport. Am discutat de curând cu un, uh, un reprezentant din partea World Wide Fund care mi-a spus că producția de asemenea biocarburanți în Europa ar trebui să fie sprijinită. Vom depune și amendamente prin care cerem ca anumite măsuri uh, să fie introduse măsuri uh, măsuri uh, imediate de sprijinire a grăsimilor a grăsimilor vegetale pentru înlocuirea grăsimilor animale. Sunt prea puține, sunt prea puține măsuri din acest punct de vedere în Europa dacă am introduce asemenea măsuri, atunci cred că am putea concura cu uh, grăsimea care este obținută din uleiul de palmier și sunt convins că vom reuși să găsim un compromis potrivit și uh, Nuno Melo este convins de acest lucru. Domnul Des a luat cuvântul în calitate de raportor din umbră, înlocuindu-l pe domnul Melo. Fiecare raportor din umbră are la dispoziție două minute, ceilalți câte un minut. Doamna Melior. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu iau cuvântul în calitate raportor de, din umbră, în numele grupului politic uh, social-democraților. Doriți să mulțumim în primul rând domnului Marcialisi pentru prezentarea acestor puncte și cred că avem poziții foarte apropiate pe marginea punctelor uh, esențiale și anume că nu este o idee prea bună să transformăm uh, palmierii în uleiul de palmier în uh, biocarburanți. Și în ceea ce privește dialogul pe care trebuie să-l purtăm cu um, statele producătoare de ulei de palmier, cu toate acestea, am câteva întrebări și uh, remarci uh, legate de punctele prezentate pe care doresc să le amintesc acum. În primul rând, faceți, ați făcut trimitere că în, uh, în domeniul alimentar uleiul de palmier este folosit tot mai mult. Eu dispun de alte date uh, statistice și fac trimitere la Alianța Europeană uh, care folosește ulei de palmier, care ne spune că din anul 2010 uleiul de palmier uh, este folosit tot mai puțin în Uniunea Europeană și aș dori să știu dacă, cum stau lucrurile din acest punct de vedere. Când vine vorba de etichetare, în uh, directiva privind alimentele din anul 2016 am stabilit uh, faptul că este nevoie să fie indicat conținutul de grăsimi și dacă este vorba de ulei de palmier și, ace- și în acest caz trebuie să fie indicat conținutul de grăsim Și apoi, când este vorba de mm, producția biologică, cred că trebuie să evităm încărcarea, supraîncărcarea uh, etichetelor cu tot felul de informații care nu sunt utile. Acum există alte uh, Există alte posibilități uh, tehnologice pentru a oferi toate aceste informații. Acapararea terenurilor este o altă problemă, este o problemă uh, reală și există o diferență totuși, domnule președinte, între uleiul de palmier, uleiul de floarea, uh, floarea soarelui, de exemplu, însă acapararea terenurilor, după cum am spus, are o relevanță și comisia noastră nu ar trebui să ignore uh, această problemă. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi plac multe dintre cele menționate în acest raport, însă vreau să lansez un avertisment raportorului. Se pare că se pleacă de la premiza că tot, tot uleiul de palmier este produs în mod nesocotit și nu cred că așa stau lucrurile. În anumite regiuni, într-adevăr, uh, unii se fac uh, vinovați de practici negative, cu efect negativ asupra uh, mediului înconjurător și pentru schimbările climatice. Pe de altă parte, în alte regiuni există standarde înalte de producție, deci se produce ulei de palmier în mod responsabil și durabil. Este foarte clar că ca să se um, întâmple lucrurile în mod pozitiv uh, peste tot în lume, uh, trebuie să existe o schemă de producție de calitate durabilă adoptată de toată lumea. Și deci trebuie încurajate, bineînțeles, și recunoscute bunele practici în materie. Și este foarte clar că organizațiile de achiziție și țările care achiziționează trebuie primele ele să insiste asupra unor standarde înalte de producție. Însă, problema este că pe plan internațional cererea de ulei de, de palmier este așa de mare încât uh, este foarte greu să insiști asupra unor standarde înalte. Ehm, noi putem să insistăm în Europa pentru niște standarde înalte, însă cererea este așa de mare încât eh, multe națiuni sunt gata să închidă ochii și să nu aibă asemenea eh, ehm, să, și să accepte astfel de standarde nu atât de înalte și care dăunează mediului. Doamna Van der Kamp, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru Uh, raportul său. Este un raport pe care îl pot sprijini. Cererea pentru uleiul de, de palmier este destul de mare, foarte mare chiar. Ea este găsește în tot felul de produse. Biscuiți, uh, ciocolată și așa mai departe. Nu pentru că uh, ar fi un ingredient absolut de nelocuit, ci pentru că este mai ieftin. Și Bineînțeles că nu putem ca numai dintr-o simplă lăcomie și dorință de profit să sacrificăm anumite standarde de producție în alte țări, în afara UE. Se vorbește despre producție durabilă, despre scheme de certificare, dar avem practici uh, care, de fapt, uh, nu sunt deloc uh, etice și este un mit faptul că uh, o parte din industria aceasta producătoare respectă niște standarde. Nu este deloc adevărat. Uh, este o tentativă de propagandă aceasta. Este clar că modul în care se face această producție este nesustenabil și se produc foarte multe deprișări și așa mai departe. Sunt de acord cu uh, Uh, domnul raportor, care spune că acest gen de producție nu trebuie absolut deloc nici subvenționat, nici încurajat și trebuie foarte repede să ne detăm către o adevărată interdicție a folosirii acestui ulei de palmier. Deci trebuie măsuri obligatorii care să ne asigure că toți uh, actorii din domeniul, din lanțul de aprovizionare și producție uh, garantează faptul că nu se dau la astfel de practici. Domnul Zulo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru că ne prezintă un document uh, inițial foarte bun. E vorba de o temă foarte controversată, cea de astăzi. Și opinia publică ne arată asta. Cred că consumatorii sunt din ce în ce mai uh, preocupați de acest produs, de modul în care este folosit. Nu trebuie să uh, ignorăm aceste semnale din partea opiniei publice și trebuie să avem uh, onestitatea de a dezvălui faptul că aceste acest produs are o serie de pericole și de probleme. 60% din produsele importate în Europa conțin ulei de palmier, deci bineînțeles că interesele economice sunt majore. Pe de altă parte avem probleme de sănătate și de mediu. Și dacă e să vorbim despre riscurile la adresa a, a, sănătății și dacă ne uităm la anumite studii publicate la începutul anului, uh, se observă în acest uh, studiu cum că acizii grași conținuți în acest ulei de palmier sunt foarte dăunători pentru sănătate. Dacă cantitățile sunt excesive, uh, situația este și mai grabă, bineînțeles, uh, dacă e vorba și de consumatori uh, tineri. Deci trebuie să fim foarte atenți la ce materii prime sunt folosite în produsele noastre de consum, pentru că dacă nu ne îndreptăm către o serie de patologii deosebit de grave. Dacă trecem la partea de mediu, este cunoscut faptul că există un impact negativ al unei astfel de culturi asupra mediului. Pentru că este foarte clar că se încurajează monoculturile pe terenuri foarte mari și atunci și defrișările sunt foarte, foarte susținute. În sfârșit, aș face o observație um, față de cei care spun că există producție durabilă de ulei de palmier. Nu este adevărat, nu există acest lucru, pentru că avem impact asupra teritoriului și asupra terenurilor, dar este foarte clar că Uh, se pune o etichetă uh, necuvenită pe un produs care de fapt nu a fost obținut decât în mod ilegal. Deci nu există această producție durabilă. Doamna Neuchel, un minut. Și aș dori să mulțumesc din inima raportorului și să vă atrag atenția asupra problemei fundamentale, și anume că există diferite domenii politice în care credem că doar Europa poate să respecte standarde uh, ecologice și că doar noi ne putem stabili obiective pozitive de, de climă. Însă impactul pe plan global, impactul este unul uh, negativ. Se ajunge la folosirea de multe pesticide în alte locuri ale, ale, ale globului Uh, biocarburanți uh, produși în mod care, într-un mod care nu este uh, durabil. Poate pentru noi este o importanță, este un, un obiectiv climatic atins, însă dacă este să tragem linia pe plan global, atunci măsurile noastre sunt, luate de noi sunt negative. Deci avem, nu avem obligația de a vopsi în verde Europa pur și simplu, ci într-adevăr să ajungem la o adevărată ecologizare globală. Nu Brian. One on labeling. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Două observații. Mai întâi, în ce privește etichetarea. Da, sunt multe care se pot face. În ce privește etichetarea, recunosc și că spațiul este limitat pe o etichetă, dar tehnologia avansează și uh, uh posibilitatea de a scana un cod de bare cu un telefon mobil, un smartphone, poate deja conține mult mai multe informații și acolo cred că ar putea apărea, figura întreaga listă de ingrediente și acolo deci s-ar putea uh, menționa foarte clar dacă există ulei de palmier, dacă este uh, provenind într-o producție sustenabilă sau nu. Și a doua observație care merge, se leagă de ce spunea și colegul Richard Ashworth, trebuie să ne gândim și la acele scheme, da, care se referă la agricultură durabilă și comerț echitabil. Sunt conștient de asta, dar îmi dau seama și că sunt uh, aspecte foarte limitate și uh, dacă stăm și ne uităm bine această situație, într-adevăr uh, putem spune că nu avem, nu putem vorbi despre o producție sustenabilă în acest domeniu. Este un mit. Și aici cred că ar trebui să ne să privim spre uh, acele organizații internaționale foarte respectate care uh, au o credibilitate în acest domeniu. Mă gândesc la WWF, uh, este totuși uh, o etichetă de, cu un anumit renume. Deci poate că nu ar trebui nici să denigrăm acei actori care sunt virtuoși. Domnul Iar. Vă mulțumesc. Pot fi de acord cu o mare parte din propunerea făcută de raportorul nostru. Am câteva remarci și voi depune câteva amendamente în acest sens. Uh, într-adevăr, putem să renunțăm la prima generație de bio, biocarburanți, însă depinde de biocarburanții cu care o să o, o să o locuim Nu am nicio problemă, de exemplu, să folosim zahărul pentru a obține uh, etanol, pentru că în Europa există suficiente măsuri care să permită o adevărată certificare a materiilor uh, prime, deci nu văd niciun fel de problemă dacă Uh, materiile prime din produse într-o anumită regiune sunt transformate într-un lucru care este folosit apoi tot în Uniunea Europeană. Domnul Loazo. La producție mondială. Mulțumesc, domnule președinte. Producția monelelor de permiere este într-adevăr în creștere puternică pentru că crește cererea în țările emergente, în China, India și, de asemenea, și pentru că a crescut cererea de biocombustibili, agrocarburanți în Europa. Se presupune că această producție se va tripla în următorii ani. Și e foarte adevărat că această producție amenință pădurea tropicală. De multe ori s-au fost înregistrate adevărate scandaluri, spre exemplu uh, incendiile intenționate în insula Sumatra, în Indonezia, într-o <clears throat> rezervație naturală, tocmai pentru a putea implanta uh, uh, plantații de palmier. De asemenea, un alt scandal cu câțiva ani în urmă, când o multinațională din Statele Unite a fost acuzată că și-ar fi acaparat terenuri pe scară largă pentru a iniția culturi de palmieri. Deci, evident, aceste situații duc și la deplasare forțată de populații și la conflicte sociale. Mulțumim, domnul, domnul Hausling. Cred că trebuie să discutăm din nou uh, subiectul uh, obținerii durabile a uleiului de palmier. Eu sunt convins că 90% din uleiul de palmier nu este obținut într-un mod uh, durabil. Acolo unde, exist, unde s-a ajuns la o defrișare a, a pădurilor, nu mai putem discuta de o exploatare durabilă, de plantații de palmier uh, durabile, chiar dacă WWF este uh, implicat. Toate suprafețele uh, care au fost uh, uh, defrișate sunt afectate foarte puternic de acest lucru. Nu, nu cred că trebuie să cădem în această capcană de a accepta certificarea unor produse ca fiind durabile dacă acestea nu sunt durabile. În uh, Indonezia, anul trecut, au existat trei luni de smog cauzat de uh, incendiile cauzate de defrișarea pădurilor și colegii din Germania au, au plecat. Ah, îmi cer scuze, uh, colegii bărbați din Germania au, uh, au plecat. Trebuie să discutăm și despre um, agrocarburanții uh, uh, biologici și uh, este un scandal faptul că o cantitate atât de mare este produsă. Domnul Buda. Foarte pe scurt, Ehm, foarte pe scurt, domnule președinte, m-aș referi la componenta alimentară, dacă vreți, a uleiului de palmier, pentru că, din păcate, în România, în momentul de față, avem foarte multe produse alimentare care conțin uh, ulei de palmier și uh, unii specialiști îl apreciază ca fiind extrem de nociv uh, și mai ales se folosește foarte mult în uh, ceea ce înseamnă alimentația copiilor în laptele, în uh, conținutul laptelui praf. De aceea, cred că trebuie să fim foarte atenți cu reglementarea acestui produs, să fie una extrem de strictă și de riguroasă și mai mult aș pune un accent foarte mare pe ceea ce înseamnă nevoia unei etichetări corespunzătoare a produselor care conțin în extremis um, acest produs, deși, așa cum am spus, uh, se pare că este un produs extrem de, de uh, riscant pentru sănătatea uh, umană și cu toate acestea, cei care doresc câștiguri uh, rapide uh, folosesc pe scară largă acest produs, așa cum am spus, mai ales în conținutul uh, laptelui praf și nu numai. Mulțumesc! dziękuję. Proszę przedstawiciela komisji, pana Stielstra. Jeśli... Mulțumim. Acum la cuvântul comisiei. Poate că doresc să intervină pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am putut participa, asista la această dezbatere. Nu pot uh, comunica acum uh, poziția oficială a Comisiei pe marginea acestui proiect de aviz, însă în ce privește, vă pot vorbi despre ceea ce facem în domeniul acesta al despăduririlor și utilizarea uleiului de palmier. Înainte de toate, noi considerăm că provocarea uh, despăduririlor și a degradării solurilor este una foarte mare, care trebuie să rămână o prioritate în acțiunea UE UE care uh, practic uh, este deja de ceva vreme în uh, detașamentul frontaș a celor care combat aceste fenomene pe plan mondial. Și aici este vorba de implicarea noastră a UE în diferitele forumuri mondiale care susțin păstrarea diversității ecologice și punerea în aplicare, respectarea unei, unor principii de guvernanță în acest domeniu. Ne putem gândi, spre exemplu, la declarația de la New York privind păturile, care a uh, dus mai departe aceste discuții multipartite începute deja în cadrul SDG, exact pe această temă a despăduririlor, a defrișărilor. De curând am terminat și evaluarea planului nostru specific de acțiune și am constatat că am obținut rezultate concrete în ce privește combaterea tăierilor ilegale de uh, lemn, de păduri și asta arată că facem pași în această direcție a unor, uh, unei exploatări durabile. Sigur, suntem conștienți și raportul sublinează că simpla combaterea tăierilor ilegale nu este un instrument uh, suficient pentru că nu este suficient ca să împiedice acapararea de teren și transformarea uh, suprafețelor împădurite în, în uh, suprafețe agricole. Pentru că, într-adevăr, încă, pe de altă parte, există acest fenomen de schimbare a destinației terenurilor. Uh, aici putem vorbi și despre extinderea suprafețelor urbanizate și despre extinderea industriei miniere. Acum, dacă ne gândim la alți indicatori, cum ar fi uh, consumul general al UE uh, și legătura sa cu uh, rata despăduririi, sigur, putem ține cont de astfel de indicatori statistici globali, internaționali, dar probabil că cel mai bine este dacă analizăm regiune cu regiune uh, situația specifică la nivel regional și național. Uh, noi considerăm că probabil nu putem vorbi despre o soluție unică, aplicabilă oriunde în lume, ci de fiecare dată o, solu- o soluție regională și mai ales care să se bucure de participarea și de sprijinul uh, părților interesate la nivel local, populația, agenții economici. Noi considerăm deci că trebuie să analizăm uh, la nivel concret, la fața locului, uh, relațiile comerciale uh, um, și acțiunea pe care o desfășoară uh, actorii implicați în mod specific în acest domeniu. Iar acum, dacă îmi permiteți să trec și la tema specifică a uleiului de palmier, aici aș spune că nu facem de fapt o diferență între diferitele tipuri de uleiuri uh, vegetale. Nu avem o politică specifică pentru uleiul de palmier, dar sigur suntem conștienți de uh, dezbaterea care există în rândul opiniei publice. Și referitor deci la uleiurile, uleiul de palmier, uh, trebuie ținut cont și de faptul că pentru țările producătoare există un anumit interes economic pentru această filieră, dar trebuie, sigur trebuie să fim conștienți și de efectele nedorite și um, rămâne deci de văzut uh, ce orientări ne vor oferi studiile specifice privind uh, legătura dintre această filieră a culturilor de palmier pentru fabricarea uleiului de palmier și uh, Uh, obiectivele de um, politicilor de mediu. Deci, cred că aceste studii vor veni să se adauge politicii noastre generale privind uh, despădurirea. Mulțumesc, spune domnul președinte, tuturor și dau din nou cuvântul domnului raportor pentru 3 minute. Mulțumesc uh, tuturor colegilor care și-au adus uh, contribuție la dezbaterea acestui subiect. Cred că deja se începe să se contureze un anumit uh, consens privind uh, aspectele negative, adevărată catastrofă ecologică legată de uleiul de palmier și cred că Toată lumea a subliniat de asemenea că etichetarea este un element important. Deci, până aici, cred că vom putea uh, găsi un acord privind forma finală a vizului. În ce privește întrebarea dacă există sau nu și ulei de palmier uh, cultivat în, într-un mod durabil, uh, încă nu suntem de acord. Da. Rămâne încă deschisă întrebarea dacă anumiți agricultori pot cu adevărat să respecte aceste standarde de mediu. Dar, la modul general, totuși ni se pare că vorbim despre uh, actori economici de mare amploare care nu respectă astfel de standarde. Și uh, când vorbim despre certificare, iarăși intervine și caracterul voluntar al respectării anumitor norme. S-a pus în discuție de asemenea și riscul pentru sănătate față de anumite modalități de a utiliza acest ulei de palmier. Deci aici devine cu atât mai mult o dezbatere politică și este nevoie deci de coerență între diferitele politici publice. Deci eu cred că putem uh, Uh, am putea face pași importanți înainte în acest sens dacă am uh, președintele fără microfon. Mulțumesc tuturor și cred că acum am putea trece la punctul următor de pe ordine de zi, spune președintele. Deci această informare privind uh, ultimele evoluții în cadrul trilogului. Eh, Domnule președinte, dragi colegi, două minute nu e timp prea mult. Mâine vom începe al, al 12-lea trilog și după pauza de vară, pe parcursul președinției slovace, am reluat negocierile cu dorința de a ajunge la un rezultat eh, bun. Trebuie să spun că nu sunt adevărate zvonurile care circulă și am încercat să ajungem la compromisuri pe marginea multor puncte care au fost deschise până acum. Președinția anterioară a refuzat să discutăm uh, structura și care sunt competențele Parlamentului, unde ne putem exprima uh, Uh, cuvântul sau nu. Din acest punct de vedere am înregistrat uh, progrese importante pe parcursul președinției uh, slovace. Am reușit să convenim asupra introducerii multor texte în, în actul de bază și să reducem cât mai mult posibil numărul actelor delegate, astfel încât toată lumea să poată accepta structura regulamentului. Care mai sunt punctele deschise? Puncte pe care o să le discutăm de altfel și mâine și pe de o parte, cum putem cum putem să lăsăm uh, expirarea multor derogări care există în anumite domenii. Comisia pro, uh, propusese o dată, o anume dată, 2021, de exemplu, uh, și noi am convenit până la urmă să creăm baze de date pentru a vedea unde există uh, rezerve de semințe uh, biologice, ecologice, uh, și apoi să există și o perioadă de revizuire până în 2025 să vedem ce se va întâmpla. Apoi, în legătură cu animalele crescute în mod biologic, nu a reușit să convenim un acord, însă principial lucrurile sunt clare și comisia este de acord. Nu mai putem accepta la nesfârșit niște prevederi uh, tranzitorii, trebuie să stabilim o, o, o dată anume. Apoi, producția de plante a, pornind de la a, sol. Este o metodă de producție pe care ne-o dorim cu toții și sperăm că prin propunerea de compromis înaintată anterior, să găsim o derogare care să, fie, să funcționeze și pentru serele care funcționează, de exemplu, mai ales în țările de jos. Un alt punct pe care va trebui să-l discutăm pe larg este întrebarea la care nu am găsit un răspuns până acum, pesticidele, valorile limită aș putea să spun că există un uh, acord cu Consiliul de a consolida măsurile de prevenire, acestea să devină abordarea principală pentru a evita uh, popularea, uh, poluarea cu asemenea produse dăunătoare și un ultim punct, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, de la începutul uh, discuției, eu am atras atenția și colegii noștri am atras atenția asupra necesității de a întări sistemul de control din, Uni- din Uniunea Europeană și de a implica toate sistemele de control din uh, statele membre. Eu propusesem crearea unui mecanism european, propunere care a fost uh, respinsă. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că Până la urmă, Comisia Europeană are o răspundere pentru îmbunătățirea sistemelor de control din uh, Europa și alinierea diferitelor sistem, uh, sisteme de control este un punct pe care va trebui să-l discutăm și asupra căruia trebuie să găsim un acord. Sunt uh, optimist, chiar dacă puțin uh, rezervat, că vom reuși să ajungem la un acord până la sfârșitul acestui an. Uh, am, uh, aș dori să mulțumesc președinției slovace și um, Comisiei Europene care prin uh, dispoziția de a accepta compromisuri a permis să facem uh, progrese pe marginea acestui uh, dosar și, desigur, și ceilalți raportori din umbră au avut o contribuție foarte constructivă. Domnul Tacu, la un minut. Aș dori să mulțumesc domnului Hoisling pentru că a condus atât de bine aceste negocieri și aș dori să insist asupra importanței uh, rezolvării așa numitei probleme scandinave și anume definiția uh, produsului uh, organic. Dacă avem această abordare care pornează doar la legătura concretă cu solul, asemenea culturi organice ar dispărea în, în țările din nordul uh, Europei. Deci îngrijorările crescător, agricultorilor din nordul Europei sunt reale. Am la dispoziție doar un minut și aș dori să insist și asupra aspectelor uh, comerciale. Pentru că asemenea produse ar putea să fie importate în Uniunea Europeană în temeiul acordurilor de liber schimb în vigoare, cum ar fi cele existente cu Canada și cu Statele Unite ale Americii. Din păcate, propunerile foarte bune ale domnului Hoisling uh, de a presupun, de a introduce anumite derogări uh, pentru zonele care se află la o anumită uh, latitudine din nordul Europei au fost respinse și aș dori să îi întreb pe, co- pe colegii mei din dreapta spectrului politic, din stânga mea, dacă nu cumva sunt uh, dispus să accepte un compromis uh, în legătură cu această abordare legată de pământ. Vă mulțumesc, doamna Gerling. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președinte, au cuvântul în numele grupului ECR, în numele raportorului din umbra. Am, uh, ne-am grăbit cu acest raport în urmă cu un an uh, pentru a-l finaliza pe parcursul președinției luxemburgheze și acum uh, comemorăm deja un an de uh, triloguri și eu nu sunt la fel de optimistă cum este raportorul. Nu cred că vom reuși să încheiem acest dosar până la sfârșitul acestui an uh, calendaristic. Sper că mă, că mă înșel, aș fi încântată dacă aș greși. Acest pachet este unul foarte complicat și nu aș dori să mă refer la el, ci la procesul pe care îl urmau. Eu, în mod constant, sunt uh, întrebată de agricultori când se va rezolva acest dosar, pentru că ideea este ca agricultura organică să prospere. Și tot ceea ce am făcut prin aceste întârzieri este de a transpune agricultura agricolă într-o Uh, stare de uh, paralizie. Dacă există unii care ar dori să treacă, să treacă la agricultura organică, nu fac acest lucru pentru că nu știu care va fi cadrul de reglementare. Și ne-am împodmolit în discutând lucruri pe care nu ar trebui să le discutăm. Data trecută, când am discutat situația trilogului, am spus deja că durează prea mult, este cel mai lung trilog care s-a desfășurat vreodată, lucrurile nu s-au schimbat, trilogul s-a lungit și mai mult, deci Haideți măcar să convenim că nu vom încheia acest dosar până la sfârșitul acestui an și uh, mi se pare că comisia noastră trebuie să ia o decizie mult mai principială despre calea de urmat. Doamna Hazekamp, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt la fel de îngrijorată, precum doamna Gerling, în legătură cu progresele înregistrate cu acest raport. În domeniile unde există, există o mare creștere, o mare cerere pentru produse organice, vedem că tot mai mulți consumatori doresc să achiziționeze, achiziționeze produse organice, dar producătorii trăiesc în uh, Uh, nesiguranță și sunt în expectativă dacă să uh, adopte uh, metode agricole organice sau nu și lansez un apel tuturor de a accepta o soluție de compromis, mai ales când vine vorba de pragurile pentru pesticide. Agricultura biologică înseamnă mult mai mult decât o agricultură în care să nu existe reziduri de pesticide discutăm despre o durabilitate integrată și uh, sunt sigură că atât Consiliul cât și Comisia trebuie să găsească o soluție cât, cât mai repede posibil. Domnul Liț, o să încerc să fiu cât mai succint. Doream să răspund colegii noastre Gerling. Eu uh, sunt mult mai optimist decât este Julie Gerling, pentru că chiar am avut impresia că la ultimele două, trei reuniuni tripartite, chiar dacă și eu consider că lucrurile s-au lungit prea mult, însă din motive diferite, deci chiar dacă cred acest lucru, mi se pare că înregistrăm progrese uh, însemnate și sunt convins că mâine vom putea uh, face un important salt înainte și eu am toată încrederea că vom reuși să finalizăm acest dosar până la sfârșitul acestui an, însă toată lumea trebuie să își dorească acest lucru. Comisia Europeană trebuie să vină, să-și schimbe poziția în ceea ce privește pragurile maxime. Domnul Heusling. Doamna Görling, ați criticat poziția mea și poziția uh, echipei. Nu eu sunt singurul responsabil pentru aceste uh, negocieri, ci și, ci, ci și celelalte instituții și discre- să discreditați activitatea unei persoane care recurge la multe grupuri consultative, mi se pare o atitudine cel puțin lipsită de colegialitate. Cred că cu toții încercăm să obținem un uh, regulament care să dureze mai mult decât uh, a durat ultimul uh, regulament în, în vigoare. Calitatea este importantă, tocmai de aceea trebuie să depunem eforturi pentru a oferi o adevărată perspectivă unui sector, să, um, să oferim un cadru de reglementare care să-i permite să înflorească și nu cred că acest sector uh, este în pragul dispariției datorită prelungirii acestor uh, negocieri. În ultimul an, acest sector a crescut cu 10%, deci nu cred că este pe cale de dispariție datorită prelungirii acestor negocieri. Există oricum un regulament în, uh, în vigoare. Lucrăm la Uh, un nou regulament, ne dorim să îmbunătățim cadrul de reglementare, aceasta este dorința noastră, doamnă Görling, și uh, cred că dacă cu toții vom uh, fi constructivi, vom reuși să încheiem această activitate. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Görling nu va critica pe dumneavoastră, ci și-a exprimat îngrijorările și nimeni nu-și dorește să ne grăbim să ne pripim cu acest uh, dosar. Vă mulțumesc foarte mult, am încheiat și acest uh, punct. Vă mulțumesc pentru prezentarea situației actuale acestui trilog. Veți primi uh, deciziile, ați primit de fapt deja deciziile luate de coordonator. Dacă nu, sunt, nu se manifestă comentarii, acestea sunt adoptată. Președintele mulțumește membrilor, mulțumește mod amabil și interpreților, mulțumim și noi. Vă urez tuturor o seară plăcută. Ne vom revedea în data de 28 noiembrie, într-o zi de luni. Deci, 28 noiembrie, ora 15. Reuniunea s-a încheiat. A fost o reuniune a comisiei foarte intensă. Mulțumesc tuturor!